Très bien, je vous remercie de... Bună ziua! Vă rog frumos să luați loc. Îi rog mai ales pe cei care încă sunt uh, la intrarea să ia loc. Sunteți numeroși astăzi, e ca și cum ar avea loc cine știe ce eveniment major pe ordinea noastră de zi, dar așa și este, nu-i așa? Astăzi trebuie să alegem noul birou este obiectivul uh, primei părți uh, din ședința noastră, și anume să alegem președintele comisiei noastre și pe cei patru vicepreședinți potrivit articolului 204 din regulament. Îi vom alege unul câte unul. Mai întâi uh, trebuie să alegem președintele și apoi pe cei patru vicepreședinți. Eu uh, sunt președinte cu titlu provizoriu și acum vom procede la alegerea președintului sau a președintei comisiei noastre și din momentul în care această alegere va avea loc, mă va înlocui la prezidiu și va continua să conducă ședința pentru alegerea celor patru vicepreședințe. Anunț acum care sunt membrii supleanți care votează în locul membrilor cu drepturi de pline. Am să citesc numele ce mi-au fost comunicate. Euh, Nuno Melo pentru grupul PPE care sera remplacé par deci doamna Angelic de la E care le înlocuiește pe domnul Nuno Melo. Doamna Suzanne Milior, care înlocuiește pe doamna Maria Neuschel și doamna Angea Azecamp, care este înlocuită de domnul Stefan Eck. A sosit deja, da, mulțumesc. Domnul Tarabela, care este bolnav, va fi înlocuit de doamna Maria Arena, care este de asemenea prezentă. Și domnul Linz de la PPE, nu, mă scuzați, domnul Erdos este înlocuit de domnul Linz care cred că a sosit de asemenea. Mai sunt și alte cazuri de membri supleanți prezenți. Vă rog frumos să ne spuneți. Deci doamna Gerling îl locuiește pe domnul Ashworth. Ați notat? <clears throat> și domnul Polceac este înlocuit de domnul Caravela. Domnule președinte, colegul nostru este aici și deci poate să voteze. Pas d'autres compléments Nicio altă informație, vă mulțumesc. Domnule Bove, înainte să aibă loc votul, vreau să dau o explicație din, cu privire la votul verzilor. Ne vom vota împotrivă și de ce? Deoarece ci că s-a schimbat atmosfera în acest Parlament, în, a trecut epoca Marii Coaliții, însă constatăm că astăzi avem trei vicepreședinți de la grupul uh, social-democrat, ceea ce este un scandal și este o excepție în acest parlament. Nici liberalii, nici ECR-ul, nici Verzi, nici GUE nu sunt reprezentanți. Mi se pare de dreptul uh, de plâns și cred că grupul social și democrat uh, în niciun caz nu face o mare democrație în acest parlament. Um, le Vă rog. I, I had uh, some sort of... Eu uh, credeam că știam ce înseamnă socialismul înainte să vin în acest uh, parlament, dar de atunci am renunțat. Ai cinci felii, o prăjitură cu cinci felii și o persoană mănâncă două felii și deja și se numește socialist. Eu spun că ești lacom. Merci. Uh, mais... Mulțumesc, spune domnul președinte provizoriu. Eu uh, nu sunt purtătorul de cuvânt al uh, grupului socialist, dar alegerea încă nu a avut loc, deci vom face alegerea și după aceea vom vedea care vor fi rezultatele și care va fi echilibrul. Dacă votați împotrivă, e dreptul dumneavoastră să votați împotrivă, dar avem o procedură uh, cu niște candidați, procedura încă nu a început. Apoi fiecare are dreptul să voteze pentru împotrivă sau să se abțină în funcție de ce dorește. Doamna Moia, mulțumesc. Eu, în numele grupului FDD, doresc să protestez imediat, deoarece aceste alegeri sunt ridicole, sunt o rușine și sunt o adevărată farsă. Deja se știe cine va fi ales. Au fost semnate acorduri rușinoase spatele ușilor închise. Nu se va folosi procedura DON. Noi nu vom fi reprezentați și noi. Din momentul uh, în care noi suntem primul partid din Italia, noi, Mișca 5 Stele, nu vom fi reprezentați în Europa pentru că voi întotdeauna folosiți acorduri politice între oameni care sunt actiați de putere și care nu respectă dorința cetățenilor. Très bien. No, Vă rog frumos, eu uh, nu am decât rolul de a prezida ședința și apoi adevăratul președinte al comisiei se va ocupa de uh, gestionarea dezbaterilor, care promit să fie uh, nemaipomenite. Domnule Dorfman, dacă vreți să vorbiți despre vot, luați cuvântul, dacă nu, începem procedura. Doamna Șeier este locuită de doamna Petir, mi se mai comunicat. Invers. Invers. <laughs> Doamna Petir este înlocuită de domnul Linț. Până în momentul votului încă mai putem să anunțăm, uh, dar după aceea e prea târziu. Domnul Dorfman. No, molto brevemente, volevo solo... Foarte pe scurt, vreau să amintesc colegilor că Faptul că mișcarea cinstele nu este reprezentată aici este și din cauza felului în care această mișcare politică s-a purtat în mai săptămâni. Să vă fie rușine, ați făcut acorduri între voi și voi ați ales pe cine vreți voi, nu pe cine vor cetățene. Sunteți o rușine. Je le savais que ça allait Je vous propose donc de procéder... Vă rog frumos, Trebuie să începem colegia președintelui, avem quorum, un sfert dintre membri și chiar mai mulți sunt prezenți în sală. Așadar, acum vreau să uh, citez numele ce au fost propuse pentru a ocupa postul de președinte al comisiei noastre. Deci, domnul Des, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Eu îl propun ca prim vicepreședinte pe domnul Sikierski, care a făcut o treabă foarte bună în ultimii doi ani și jumătate. A condus foarte bine această comisie și sunt convins că în următorii doi ani și jumătate va fi foarte obiectiv. Foarte bine, s-a notat domnul Sikierski. Dumneavoastră acceptați să fiți candidat la funcția de președinte? Da. Această candidatură este așadar valabilă. Mai există și alte candidaturi pentru postul de președinte? Moi la toate grupurile. Așadar, toate propunerile, toate discuțiile din introducere nu vizau postul de președinte. Toată lumea a constată că nu avem decât uh, un singur candidat pentru postul de președinte al Comisiei Agri. Prin urmare, vă propun să-l alegem pe domnul Sikierski prin aclamație. îl declar pe domnul Sikerski ales prin aclamație în postul de președinte al Comisiei Agri și îi cedez imediat locul ca să putem să continuăm acum cu alegerea vicepreședinților, ceea ce va fi, ați înțeles foarte bine, o sarcină ușoară, îl încurajez deja pentru uh, mandatul său de președinte. Vă mulțumesc frumos. Vreau să profit de această ocazie ca să vă mulțumesc pentru încredere și nu pot decât să-mi iau angajamentul să fac tot ce-mi stă în putință pentru a fi un președinte neutru, uh, corect. Munca în comisia noastră este una aparte, deoarece ne pasă de agricultură, ne pasă de fermieri, indiferent de grupul politic uh, căruia îi aparținem și sper că așa va rămâne situația și pe viitor și că vom face tot ce putem spre binele agriculturii în Europa. Și voi încerca să vă reprezint pe toți. Vă mulțumesc încă o dată. Proszę Państwa, tak, to jeśli zgodnie z zapowiedzią Pana... Bine. Mulțumesc uh, frumos și colegului care m-a înlocuit și a prezidat întâlnirea până acum. Mulțumesc domnului DS și mm, care mi-a prezentat uh, candidatura. Mulțumesc și grupului meu politic. Cum spunea uh, <laughs> președintele provizor, acum trebuie să trecem la alegerea vicepreședinților. În majoritatea comisiilor, tendința este să continuăm munca cu cam aceeași echipă ca și în prima jumătate a mandatului. Nu este însă singura alternativă, există și regula DONT și știm foarte bine cum s-a întâmplat atunci când a fost ales noul președinte al Parlamentului, deci cunoașteți cu toții sistemul. Putem să trecem imediat la alegerea vicepreședinților. Trebuie să alegem patru vicepreședinți. Începem cu primul. În ce privește quorumul, deja v-ați ocupat de persoanele care sunt absente și de supleanți. Foarte bine. Vă rog frumos să prezentați candidaturile pentru poziția de prim vicepreședinte. Aveți cuvântul. Domnul Andriu, mulțumesc, domnule președinte, în numele grupului social-democrat și în numele meu personal și în numele Vericăi Dăncilă, a Clarei Aguilera, Nicola Caputo, prezentăm candidatura domnului De Castro în funcție de prim vicepreședinte. Ok. Poproszę w takim razie teraz pana posła Gniu. Mulțumesc. Acum Domnul Egni, aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. În numele FDD propunem pe doamna Giulia Moi la funcția de prim vicepreședinte. Mulțumesc. Bine. Acum vreau să întreb pe cei doi candidați dacă acceptă această numire. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o greșeală la acest uh, vot pe colega Petir, o reprezintă colega Schreier-Piric și nu invers. Poproszę o potwierdzenie przyjęcia przyjęcia przez... Nu, dar eu aș vrea să-i rog pe candidați să spună dacă acceptă numirea. Da? Da, eu accept, spune domnul De Castro. Mulțumesc, doamna Moi. Și eu accept. Candidate? Other candidate? Państwa, mamy dwóch kandydatów. Așadar, avem doi candidați, deci trebuie să votăm electronic. Sau poate aveți întrebări pentru candidați. Altfel, trecem la vot. Trebuie să alegem culorile. Culoarea verde va fi pentru domnul De Castro, culoarea roșie pentru doamna Moi. Văd că îi lipsește cuiva cartela. Mr. Chairman, let's solve Domnule președinte, nu avem nevoie de cartele de vot. Putem să votăm cu mâna ridicată, nu? Dar este un vot secret, spune secretariatul general. Just because has been accorded before with the numbers. Nu așa, pentru că deja v-ați înțeles, spune doamna Moi. Okay. Moment, moment, do, do, najwyżej doli, doliczymy pana kartki, także nie ma... Da, da, da, bănuiesc că uh, adăugăm votul uh, domnului Măcate care și-a pierdut uh, cartela, sau mă rog, nu are, secretariatul general. Este un vot secret. Nu poate să se facă cu, prin ridicarea mâinii. Ori facem cu buletin secret, ori cu vot electronic. Însă, presupun că putem să alegem o culoare pentru un candidat și cealaltă culoare pentru cel de la candidat, cât timp este secret, nu poate să fie o problemă chiar și pentru domnul McCarthy, care și-a uitat cartela. Este toată lumea de acord? Pentru că va trebui să își prezinte votul în mod secret, știind că nu are cartela de vot. Dar putem să ne, să ne aranjăm. Haideți să vedem și apoi uh, vom vedea dacă un singur vot poate să schimbe rezultatul. Înainte de a deschide votul, repet, dacă apăsați pe butonul verde, înseamnă că votați pentru domnul De Castro. Dacă apăsați pe butonul roșu, atunci votați pentru doamna Giulia Moi. Și văd că doamna Moi chiar uh, poartă culoarea pe care am ales-o pentru dumnea ei, deci nu cred că o să avem o problemă cu culorile. Da, mă rog, cum vreți dumneavoastră, e o mare mascaradă. Da. Continuăm. Nu aveți posibilitatea să vă abțineți. Votați pentru unul dintre candidați. Dacă chiar doriți să vă abțineți, a, nu, nu puteți, nu puteți. Trebuie să votați pentru unul sau celălalt. S-a deschis votul. Alegeți culoarea. Nu. No. One EPP too many voting. Il y a un PP en trop. Ah. Un vot în plus de la PP. A, ah, nu, acum totul este bine. Okay, no. Zamykam S-a închis votul. Domnul De Castro, 33 de voturi. Doamna Moi, 8 voturi. pana. Felicitări, domnule De Castro. Puteți să veniți la prezidiu. Proszę w takim razie przejdziemy do wyboru drugiego wiceprzewodniczącego. Continuăm cu alegerea celui de-al doilea vicepreședinte. Va fi același principiu. Mai întâi vă rog frumos să uh, prezentați candidații. Cine dorește să numească un candidat pentru postul de al doilea vicepreședinte? Domnul Agnew? Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului FDD o numesc pe doamna Giulia Moi pentru poziția de al doilea vicepreședinte. Mamy, mamy, drugie, mamy w tej chwili poproszę pana, e, mamy zgłoszenie pani Moi, pan Nicholson. Da, am înțeles, doamna Moi. Domnul Nicholson, eu îl propun pe domnul Kuzmiuk să fie al doilea vicepreședinte. Nie mamy więcej zgłoszeń. Nie mamy. Nu mai sunt alți candidați? Ce culori? întreabă președintele. Domnul Cuzmiuc verde. Putem să schimbăm culorile ca să fie democratic. A little bit, yeah, in the oh, accord you did before. The color. Okay. Pani, pani, pani. Doamna Moi, verde, doamna Moi, verde. Și domnul Cuzmiuc roșu. Dacă apăsați pe roșu, este pentru domnul Cuzmiuc, dacă apăsați pe verde, votul este pentru doamna Moi. Repet, Deschidem votul. Cine dorește să voteze pentru doamna Moi? Apasă pe butonul verde și pe butonul roșu pentru domnul Cuzmiuc. S-a deschis votul. Cuzmiuc, Iuret, Moi. One EPP too many again. Un PPE en trop. Vă rog, un vot în plus de la PPE. microphone. You don't have to talk with me like this. Turn around yourself and stop to talk to me like this. If you have something to... Vă rog frumos, nu mai vorbiți cu mine așa. Vreți să vorbiți cu mine? Apăsați pe microfon. Am vrut să vă spun un lucru, cu toată sinceritatea asta. Dar acum votăm, votăm, nu putem să spunem nimic în numele, în timpul votului. Întâi trebuie să închidem votul și după aceea. Și după aceea, s-a închis votul? S-a închis votul? Doamna Moi a primit 8 voturi și domnul Cuzmiuc 32 de voturi. Îl felicit pe domnul Cuzmiuc și le rog să vină la prezidiu. Przechodzimy, gratuluję i zapraszam. Przechodzimy do Felicitări noului vicepreședinte și trecem acum la alegerea celui de-al treilea vicepreședinte. Să vedem care sunt nominalizările pentru această funcție de al treilea vicepreședinte. în numele grupului socialist democrat. În numele grupului social și democrat, o numesc pe doamna Clara Aguilera Garcia pentru postul de al treilea vicepreședinte. Mr. Agnew, proszę. Domnule Agnew. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului EFTD aș dori să o nominalizez pe doamna Giulia Moi pentru funcția de al treilea vicepreședinte. Vă mulțumesc. Bardzo dziękuję. Mamy dwóch kandydatów. Vă mulțumesc. Încă o dată avem două nominalizări. Avem două doamne candidat. Doamna Moi, butonul roșu, dacă vreți să votați pentru dumnea ei și pentru doamna Aguilera Verde. Deci, doamna Aguilera Verde, doamna Moi Roșu. Aveți... Uh, deschid votul. Czy możemy już kończyć? Tak, zamykam głosowanie. Sanki z doamna Aguilera Garcia, 28 de voturi, doamna Moi, 10 voturi, felicitări, doamna Aguilera Garcia. Vă rog să vă ocupați locul. Bardzo gratulujemy, zapraszamy. Felicitări. Și cred că putem să trecem și la alegerea celui de-al patrulea vicepreședinte. Putem uh, primi acum nominalizările. Dumnezeu, vă rog. Domnule de Castro. În nume de grupul de... Mulțumesc în numele grupului social-democrat. O numesc pe doamna Viorica Dăncilă în postul de uh, al patrulea vicepreședinte. Pan poseł Agniu, bardzo proszę. Mulțumesc, domnul Agniu. Încă o dată, encore une fois, ultima dată, doamna Moi. Vă mulțumesc. Bardzo dziękujemy. Mulțumim foarte mult. Ce facem? Mai schimbăm toate culorile, bănuiesc, nu? Doamna Moi, butonul verde și doamna Dăncilă, butonul roșu. Nu mai văd alte nominalizări, alte candidaturi. Așa că putem deschide votul. Încă o dată. Pentru doamna Moi, butonul verde. Pentru doamna Dăncilă, butonul roșu. Am deschis votul. Myślę, że wszyscy zagłosowali. zamykamy. Cred că toată lumea a votat. Putem să votul. Avem un rezultat asemănător. Doamna Moi are 10 voturi și doamna Viorica Dăncilă a primit 28 de voturi. Aș dori să o felicit pe colega noastră și să o invit să-și ocupe locul la prezidiu. Nu vă scuzați, dar avem trei socialiști acolo și noi nu suntem reprezentați. Nu este corect, este ridicol, îți vine grață sunteți dezgustători. Aceasta nu este democrație. E o mafie. Nu este posibil să fie trei reprezentanți ai aceluiași grup politic. Nu e drept, nu e democratic. Ce acord ați încheiat înainte? Ce ați promis în schimbul acestor funcții? Nu este corect, nu este democratic. Și apoi Mă mai surprinde că vor unii să iasă din Uniunea Europeană? E dezgustător. Pani poseł, e, proszę o dwie, e, mam dwie uwagi. Pierwsze. E, Doamna, două comentarii. Nu trebuie să vă ridicați vocea, aveți microfon. Și încă un lucru. Din păcate, Acesta este rezultatul votului. Alegerea vicepreședinților s-a făcut în funcție de rezultatul votului. Dacă vreți să vă e un microfon. Metoda DONT. Unde este reprezentată? Nu e nimeni din grupurile mai mici. Aceasta nu este o democrație, ci o tiranie. Este un tărâm al mafiei. No może, może za mocne słowa pan poseł e, Robert Baldusza. folosiți niște cuvinte un pic deplasate. De ce? Sunteți prea sensibili, prea delicați, delicați? Vă, vă deranjez cumva? Domnul președinte, stimată colegă, dumneavoastră puteți să spuneți ce vreți. E un exemplu bun. E tocmai să faceți. Doamna Moi, nu este democrație. Aici sunt trei oameni de la același partid și celelalte grupuri nu sunt reprezentate. E tiranie, nu e democrație. Unde e metoda DONT în toate astea? Arătați-mi eu. E ridicol. Vă mulțumesc. Domnul Rodă. Mie îmi place mult libertatea de exprimare, deci eu n-am nimic împotrivă. Doamnă Moi, n-am nimic împotrivă, dar vreau să vă reamintesc că mișcarea dumneavoastră ar fi putut chiar să fie parte din această înțelegere, din această coaliție sau cum să o mai numi, pentru că chiar ați încercat să um, intrați în alte. Ce mă pedepsiți pentru asta sau încercați să reprezentați uh, cetățenii europene? E o tiranie noastră ce hotărâți. Nu reprezentați uh, cetățenii europeni. Domnul președinte, uh, stimată colegă, vă rog frumos, o să vă dau cuvântul, însă acum domnul Rode era cel care avea cuvântul și are și lui cuvântul să spună ce are, ce avea de gând. După care vă dau cuvântul. Domnule Rode, vă rog. Știu că am respins uh, aderarea dumneavoastră, dar ați încercat să faceți parte dintr-o înțelegere mai mare. Întâi ați încercat cu verzii, nu v-au vrut și apoi ați venit la noi. Puteți să strigați cât de tare vreți, dar de fapt nu faceți decât să vă arătați pe voi și vă cu degetul. Mulțumesc, mult Flanagan. Ultimul eurodeputat care a luat cuvântul a menționat cuvântul înțelegere, deal. O să vă ajut eu. Uh, pentru că eu sunt vorbitor nativ de engleză și vă spun, este un cartel, puteți să-l numiți mafie, cum vreți, dar e un cartel, așa se numește. De două ori am ajuns la închisoare încercând să lupt pentru cauzele mele și până la urmă am ajuns aici. Astăzi cred că mai bine rămâneam acolo în celulă, pentru că aici nu suntem liberi, nu suntem reprezentați. Nu numai că un grup a avut uh, nu doar două bucăți din, uh, din tort, ci trei. Domnul președinte, haideți să nu mergem prea departe, să rămânem la un registru corespunzător pentru o dezbatere democratică. Doamna Moi, sunt trei oameni de la același partid. Asta nu e don, e tiranie. Trei socialiști. Ce ați primit în schimb? Nu e nicio reprezentare a celor 500 de milioane de locuitori. Persoane de lo stesso partito. De ce aveți trei persoane de la același partid? rușine. Vă mulțumesc, doamnă. Ați luat cuvântul, deși nu v-am dat cuvântul. Sunt trei persoane de la același partid. Trei persoane de la același partid. Mersi per la sua suscettibilità. Mi explicație, înainte să vă supărați pe ce spun eu? Nu e vorba de mine. Bun, domnul președinte, haideți să spunem lucrurile foarte clar. Acesta a fost rezultatul votului. Persoane de la... V-ați înțeles, aveți trei persoane din același partid și asta nu e democrație, e un întreg circ. Sunteți mai rău decât niște clovi. Pani, pani poseu. Pani poseł. E... Spieghi tre persone dello stesso partito. Mi spieghi pani, questo. Pani poseł, pani poseł. E, nie, nie ma pani. Doamnă, stimată colegă, nu cred că aveți niște argumente corespunzătoare. Nu v-am dat cuvântul, îmi pare rău. Nu aveți niște argumente corespunzătoare sau motive să folosiți un limbaj jignitor doamna Moi, explicați-mi încă dată. Deci, de trei, trei socialiști de la același partid. Unde e metoda Don și democrația în toate astea? Încă o dată, domnul președinte, ați luat parte la vot. Știți că acesta e rezultatul votului. Nu, dragi colegi, nu putem Stimați colegi, colegi, cred că a venit vremea să încheiem această dezbatere. Decizia am luat-o, a fost rezultatul votului. Ne-am ales vicepreședinții. Le mulțumesc tuturor pentru participarea la vot și îi felicit pe toți colegii care au fost aleși. Facem o pauză până la ora 10, când va veni Mm, un reprezentant sau mai mulți reprezentanți din partea guvernului maltez. Înainte ca invitații noștri să ajungă, o să vă spun câteva chestiuni de procedură. Nu, mai bine facem o pauză până la ora 10.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 Proszę Państwa, powoli będziemy zaczynać. Mówię powoli. Cred că putem să începem, așa, încetinem. pentru că înainte să începem schimbul nostru de opinii cu oaspetele nostru, aș dori să vă spun uh, câteva cuvinte legate de procedura administrativă pentru ședința noastră de astăzi. În primul rând, trebuie să adoptăm ordinea de zi pentru astăzi și mâine. Nu văd pe nimeni care să spună că n-ar trebui să facem asta, așa că putem să considerăm că ordinea de zi este adoptată. despre comun- comunicări, ședința noastră este difuzată pe internet, web streaming, același lucru este valabil și pentru sesiunea de după masă. Pe la ora 6 și jumătate astăzi am putea să luăm parte la o ședință organizată de Organizația Tinerilor Fermieri din agricultori. un eveniment care are, are loc um, în această clădire. E un fel de recepție de, a, pentru noul an, o tradiție pe care am avut-o și anul trecut. Aș dori să vă Reamintesc de asemenea că avem interpretare în 20 de limbi, mai puțin estonă, malteză, slovacă și irlandeză. Acum, uh, procesul verbal al uh, ședințelor uh, trecute din noiembrie și din decembrie, 7-8 noiembrie, 28-29 noiembrie și 5 decembrie, trebuie Uh, să le adoptăm. Aceasta este procedura. Dacă nu sunt comentarii, le putem considera adoptate. Și trecem la punctul 9, și anume schimbul de uh, opinii cu domnul Brero Magi, care este ministru al agriculturii, animalelor și uh, alimentației în Brazilia. Îmi face o deosebită plăcere să uh, îi urez bun venit la comisia noastră, la ședința noastră de astăzi przybliżyć osobę pana ministra. O să vă spun câteva cuvinte despre oaspetele nostru. Dumnezeu este specialist în agricultură, a lucrat uh, ani de zile într-o companie uh, care produce soia, o companie de amploare și cred că și secretariatul uh, v-a trimis uh, o serie de documente care se referă la situația agriculturii în Brazilia, situația actuală a schimburilor comerciale și uh, situația actuală a negocierilor cu Mercosur. După prezentarea invitatului nostru, vom trece și la dezbatere. Aș dori să vă invit să respectați cele 10 minute pe care vi le-am acordat după care o să dăm uh, cuvântul coordonatorilor și apoi uh, restului membrilor. Astăzi uh, mai sunt și reprezentanți ai Comisiei INTA din Parlamentul European, precum și reprezentanți ai delegației pentru relațiile cu statele Mercosur. Încă o dată, bun venit, ne face o deosebită plăcere, vă dau cuvântul. Da Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să mă aflu la Comisia Agri de aici, din Parlamentul European. Bună dimineața tuturor! Mă bucur să mă aflu astăzi la această comisie. Mă bucur de uh, faptul că am ocazia de a demonstra prietenia dintre Brazilia și Parlamentul European. Iată că atunci când se când există dorința de colaborare, este posibil să lucrăm împreună și să realizăm o agendă de integrare. Este o onoare să uh, mă aflu aici, în fața dumneavoastră. Știu cât de importantă este dezbaterea democratică și eu sunt uh, și membru în Parlament și știu că democrația este esențială uh, și înainte de a fi parlamentar am fost uh, agricultor, ca și bunicul meu, ca și tatăl meu, care au venit dintr-o familie din Europa cu multe generații în urmă și știm multe despre relația dintre om și natură. Sigur că planeta noastră are anumite limite și aș dori ca și copiii mei și nepoții să poată să lucreze pământul la rândul lor. Acest lucru nu va fi posibil în viitor decât dacă punem acum în aplicare politici sustenabile și dacă lucrăm împreună. Aș vrea să vă vorbesc despre ce am făcut în Brazilia. Țineți minte că cu multe secole în urmă europenii au sosit în Brazilia și au fost primii care au lucrat pământul. Și-au dat seama că Brazilia are foarte mult potențial, însă acest potențial nu poate fi realizat decât dacă Brazilia se va dezvolta și pe planul științei și al tehnologiei, doar dacă vom avea politici puternice ca să ne protejăm clima și pământul. Trebuie să profităm de resursele pe care le avem, însă trebuie să le și ocrotim. Așadar, dorim să promovăm o agricultură durabilă în zonele tropicale. Oamenii sunt cei care pot clădi un astfel de viitor și uh, avem uh, um, multă recunoștință față de Europa în, a, în acest domeniu. Europa ne-a trimis uh, imigranți de multe naționalități diverse și unii dintre acești imigranți, cum au fost și strămoșii mei, au vrut să lucreze pentru Brazilia. Au creat o adevărată revoluție în Brazilia care a început în sud și apoi a urcat în întreaga țară. Cred că trebuie să continuăm să ne bazăm pe acest patrimoniu și să construim ceva pentru viitor. Datorită acestei abordări, Brazilia a ajuns unde este astăzi. Avem un uh, sector uriaș al creșterii vitelor, 3,5 milioane de tone uh, de uh, trestie de zahăr, 6 milioane, 600 de milioane de tone și acest volum de producție agricolă este imens. Deci aș dori să parcurg rapid uh, aceste tabele ca să vedeți unde se află Brazilia uh, în clasamentul producției mondiale. Vedeți că producem zahăr, cafea, suc de portocale, carne de vită, carne de pasăre, porumb și altele. Și uh, multe dintre aceste produse sunt exportate. În ceea ce privește consumul uh, intern, puteți vedea aici raportul dintre acesta și exporturi. Producem foarte mult, de exemplu, uh, la portocale, 95% uh, din producția de suc de portocale este pentru export. Avem uh, la alte produse exporturi de 76% din producția totală, la altele 24%, la zahăr era vorba de 76% și așa mai departe. Carne de pasăre, porumb, Asta este situația noastră pe piețele mondiale și iată și statele cu care facem comerț. În Uniunea Europeană avem exporturi importante, 6,8% din uh, comerțul, din exportul nostru uh, este uh, reprezentat de produsele agricole. Și Brazilia trebuie să-și dezvolte aceste exporturi. Aș vrea să vă arăt uh, care este situația uh, destinației terenurilor în Brazilia. După cum știți, suntem un stat de dimensiuni continentale, cu foarte multe zone de climă diferite. În imagine vedeți cu verde 61% din teritoriul Braziliei este protejat într-un fel sau altul. Avem uh, uh, tipuri de plante, soiuri de plante care trebuie ocrotite de agricultori pe terenurile lor. 17% zone uh, de uh, zone protejate și 13% din teritoriul brazilian nu prezintă conflicte între indigeni și restul populației, dar există și zone unde această problemă se face simțită în sudul Braziliei, unde există o coaliție pentru extinderea acestei mișcări. În principiu, acești producători sunt uh, descendenții migranților europeni. În această regiune, Brazilia uh, lucrează uh, la protecție și pentru că vrem să ocrotim, să ocrotim pe cei care erau deja acolo când au sosit migranții. Pentru că ocuparea de către albi uh, s-a produs cu peste un secol în urmă, deci nu mai poate fi schimbată. Iată că, uh, după cum spuneam, uh, aceste 61 de procente reprezintă teritoriu protejat. Brazilia susține acordul de la Paris și reafirmăm acest lucru la Marrakech avem peste 12 milioane de hectare de păduri care vor fi uh, recuperate datorită acestui protocol, vor fi ocrotite. Avem 11 milioane de hectare de, de, hectare de pășuni care intră și ele în acest uh, protocol. 19% din teritoriul Braziliei este dedicat pășunatului. Și iată ceva interesant. Doar 8% din teritoriu este destinat agriculturii, ceea ce e foarte important. Pentru că uh, un procent mare din terenul, din terenurile din Brazilia sunt protejate, deci doar 8% din terenuri sunt uh, destinate agriculturii. Iar în această imagine, în acest grafic, vreau să vă arăt cum am evoluat în Brazilia în ultimii ani. Uh, e vorba și de schimbări de tehnologie, de biotehnologie, de utilaje mai moderne. Deci, uh, toate acestea s-au făcut în Brazilia în ultimii ani, în ultimii 38 de ani. 4 tone la hectar producția. Producția a crescut cu 1,4 tone la hectar. Este o schimbare mare. Vom continua să promovăm acest tip de productivitate, așa cum am făcut întotdeauna, dar ne preocupă și utilizarea de noi teritorii pentru producție. Acolo cifrele sunt uh, semnificative. Aria despre care vorbim este de 5 ori uh, suprafața Germaniei, ca să vă dați seama cât de mare este. Și prin, uh, numai prin noile tehnologii poate Brazilia să reușească acest proiect. Și nu e vorba doar de uh, culturi că am făcut progrese și în ceea ce privește creșterea animalelor, după cum puteți vedea în această imagine. 200 de milioane de hectare sunt utilizate pentru cirezi, cirezi de vite. Vedeți aici o linie roșie care reprezintă producția de carne de vită și puteți vedea cât de mult a progresat aceasta. În același timp am uh, scăzut suprafața folosită pentru acest scop. Așadar, am făcut progrese în ceea ce privește disponibilitatea uh, teritoriului destinat uh, agriculturii și creșterii animalelor. Aici ne interesează domenii foarte diverse și încercăm să promovăm trei tipuri de um, activități pe același teren, ceea ce prezintă avantaje pentru mediu. Aici puteți vedea un teren pe care cultivăm, bineînțeles, legume și după ce strângem după ce facem prima recoltă, plantăm alte, alte, alte lucruri, cum ar fi soia. Voiam să vă arăt calitatea solului, de fapt, în aceste imagini. Și uh, acest tip de sol este specific brazilian. Este vorba de uh, Mulțumesc pentru atenție până acum. Vreau să spun că um, solul brazilian este foarte fertil și aici, în această imagine, este un teren pe care se folosesc aceste proceduri. Este o cultură de soia, tocmai proaspăt recoltată, care uh, va fi folosită va fi folosit terenul 3-4 uh, luni pentru alt uh, scop până când va urma uh, plantarea următoarei culturi. Avem diferite posibilități, inclusiv de producție cu emisii de carbon foarte scăzute, chiar cu emisii de carbon zero. În aceste imagini vrem să demonstrăm uh, protecția mediului în Brazilia. Iată cum arată mediul natural în Brazilia și cum îl protejăm. Protejăm atât uh, zonele forestiere cât și apele din Brazilia și există o armonie între toate aceste aspecte, floră, faună și așa mai departe. Iată încă niște imagini cu aceste zone din Brazilia, o imagine din Mato Grosso. Iată cum cum arată culturile în conformitate cu legislația federală, toți agricultorii sunt implicați. Și dacă analizăm aprovizionarea cu energie în Brazilia, avem o rețea relativ nouă, 9,4% din energia braziliană este reciclată, ceea ce este mai mult decât media globală. și ne interesează foarte mult acest uh, domeniu și dorim să ajungem la 40% energie regenerabilă și hidroenergie. Am lucrat foarte mult uh, la aceste tipuri de energie și la energia eoliană, care este predominantă în Europa. Și în încheiere vreau să vă arăt câteva imagini de săptămâna trecută. După cum spuneam, sunt parlamentar, sunt ministru, dar sunt și agricultor. Așadar, îmi place să lucrez la câmp. Mulțumesc foarte mult și vreau să vă invit pe toți în vizită în Brazilia. Vă mulțumesc! Panie, ministrze, jakie by nam tam zadania pan... Mulțumesc, domnule ministru. Dacă ne vom hotărâ să vă vizităm, cât ne veți taxa? Avem foarte mulți uh, agricultori aici în sală, deci cred că mulți uh, colegi ar fi calificați chiar să vă ajute la munca câmpului. Dar lăsând uh, gluma la o parte, Vreau să mulțumesc încă o dată invitatului nostru pentru prezentare și pentru toate informațiile. Datele sunt impresionante. Și uh, văd acum ce potențial imens are țara dumneavoastră. Și e foarte clar că lumea ar trebui să se simtă mai bine în ceea ce privește riscul de foamete, pentru că cred că vom putea să controlăm acest risc și văd de asemenea că țara dumneavoastră are un potențial de export enorm. Haideți să deschidem uh, dezbaterea, să dăm cuvântul deputaților. Avem acum o listă de vorbitori. Domnul Dantan. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Eu iau cuvântul în numele grupului PPE. Nu vreau să spun că vă admirăm, dar respectăm foarte mult uh, agricultura braziliană. Știm ce progrese s-au făcut în ultimii ani și știm că țara dumneavoastră are o bogăție care depinde de capacitatea dumneavoastră de export. Și știu că de aceea vă interesează diferite negocieri comerciale, mai ales cele cu Europa. Din principiu, noi suntem deschiși, deschiși uh, discuțiilor, pentru că știu că împreună cu celelalte state din Mercosur, așteptați să importați produsele noastre uh, industriale. Totuși, uh, există o întrebare pe care ne-o punem ca europeni, pe care și-o pun consumatorii și e vorba de uh, condițiile și standardele de producție. Desigur, vom putea să găsim destul de rapid un acord echilibrat în privința liniilor tarifare, Însă cred că acum um, miezul problemei nu mai este acesta. Miezul problemei e legat de condițiile de producție. Fie că e vorba de uh, producția uh, animală sau de cea vegetală. Știți că mai multe state europene au uh, cel puțin rezerve în ceea ce privește uh, organismele modificate genetic și uh, dacă Comisia va face un acord comercial cu dumneavoastră, noi, Parlamentul, nu vom putea să spunem decât da sau nu. Doar așa se poate exprima Parlamentul în legătură cu un tratat. Așadar, vorbim de condițiile de producție și de trasabilitate și în aceste domenii vom avea nevoie de anumite garanții din partea dumneavoastră cum veți face diferența între produsele destinate pieței interne și celor destinate exportului uh, în Europa? Ce garanție ne puteți oferi uh, pe termen lung pe aceste chestiuni? Acesta este principalul nostru semn de întrebare și vă mulțumesc de pe acum pentru răspunsuri. Nim zapowiem kolejnego Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul următorului vorbitor, doresc să urez bun venit invitațiilor noștri, pentru că avem foarte mulți oaspeți în sală acum, inclusiv reprezentanții Comisiei Europene. Domnul director Clark se află aici și mai avem și alți invitați și doresc să le urez bun venit la reuniunea noastră. Și acum dau cuvântul domnului Andrieu. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să urez bun venit domnului ministru, să-i mulțumesc pentru prezență. Sunt de acord cu ce a spus domnul Dantan. Ne-ați vorbit uh, mai ales despre agricultura industrială, uh, cea care uh, exportă. Era, ca să spun așa, principalul subiect Aș vrea însă să vă vorbesc și eu despre câteva aspecte legate de uh, Mercosur și de modelul dumneavoastră de dezvoltare. Cine profită de pe urma acestui model? De exemplu, populațiile autohtone profită de acest model, micii exploatanți agricoli pot să uh, um, profite de pe urma acestui model, pentru că eu, din câte știu, uh, Uh, sunt oameni care au fost alungați de pe terenurile lor din cauza acestor practici de agricultură industrială. Vă preocupă securitatea alimentară a oamenilor din Brazilia și pe această temă aș vrea să primesc niște precizări. Vedem foarte bine că în țara dumneavoastră, bine, nu este singura țară, dar o mare parte dintre oameni încă suferă de uh, sărăcie și uh, mai ales sărăcie alimentară. Pe vremea președintelui Lula, noi eram foarte atenți la ce se întâmpla. Ne-ați vorbit despre o agricultură sustenabilă. Știm foarte bine că acest termen de sustenabil, durabil, ține și de performanțele ecologice și sociale, nu doar de cele economice. Când vorbiți despre agricultură sustenabilă, țineți cont și de dimensiunea socială? În ce privește acordurile comerciale, nu uh, repet ce a spus domnul Tantan despre nevoia echilibrului um, la capitolul linii tarifare, dar se mai pun și alte întrebări uh, în legătură cu indicațiile de origine geografică. Ce părere aveți pe această temă și Vă rog să-mi vorbiți și despre uh, lipsa tarifelor pentru produsele sanitare și fitosanitare. Vă mulțumesc. Dziękuję. Pan poseł Nicholson. Mulțumesc, domnul Nicholson. Acum are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare de ansamblu cuprinzătoare a situației de astăzi. Cred că sunt... Uh, eu sunt unul dintre puțini membri care au profitat de ocazia de a vizita Brazilia la invitația guvernului și eu când am vizitat Brazilia mi-am dat seama că nu erați uh, uh, nu respectați aceleași standarde precum cele din Europa și uh, pe vremea aceea se punea problema importului uh, cărnii de vită din Brazilia în Europa și existau dificultăți. A fost uh, foarte bună această vizită în Brazilia. Mi-am pus multe întrebări, cum spuneam, o vizită rodnică, dar vreau să știu dacă între timp ați putut să faceți progrese în ce privește identificarea, abatoarele, eu pe vremea aceea am putut să văd cu proprii mei ochi că nu vă apropiați prea mult de standardele de creștere și producție pe care le respectă um, agricultorii din Europa. Deci vreau să știu dacă fermele, abatoarele acum uh, se apropie mai mult de standardele noastre. Da, um, fermele sunt minunate, um, noi um, am putut să constatăm că Um, aveți terenuri atât de fertile, um, plantat și două săptămâni mai târziu deja um, cultu- semințele au încolțit, uh, veniți uh, dintr-o țară minunată, nu, ne este mult mai greu din punctul acesta de vedere și nu pot decât să vă urez să prosperați. Dar mi-a revenit uh, și faptul că pe vremea aceea erau îngrijorări mari cu despăduririle suprafețele acoperite de păduri eh, scădeau și oamenii care locuiau acolo erau eh, strămutați fără niciun fel de mm, acord, fără nicio formă de despăgubire. Vreau să știu care este situația acum. Și așa un alt comentariu, dacă îmi dați voie, domnule președinte, vreau să întreb pe domnul ministru, în această lume care se tot schimbă în ultimele 12-18 luni, eu vin din nordul Irlandei, eu vin din Regatul Unit. Noi am votat să părăsim Uniunea Europeană și uh, între timp domnul președinte Trump a fost ales. Mă întrebam dacă dacă aveți de gând să faceți un acord cu Regatul Unit, uh, pentru că, de exemplu, președintele Trump a oferit un parteneriat uh, uh, special pentru Regatul Unit, uh, a spus că ar putea să intre în vigoare la trei luni după ce Brexitul va deveni oficial și aș vrea să știu dacă și guvernul brazilian a avut contacte cu guvernul britanic după uh, votul la referendum ca să discute despre un eventual parteneriat după Brexit. Vă mulțumesc! Nu sunt sigur dacă domnul ministru va putea să răspundă la toate întrebările ce îi sunt adresate. Doamna Miller, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru informațiile pe care ne le-ați furnizat, pentru declarațiile dumneavoastră de astăzi. Din punctul de vedere al Germaniei, Brazilia este un partener comercial foarte important, de altfel sunteți un partener comercial pentru toată Europa. Acordurile comerciale sunt uh, importante pentru agricultorii germani, mai ales uh, în ce privește sectorul creșterii animalelor. E adevărat însă că în acest sector uh, um, oamenii sunt neliniștiți pentru că dumneavoastră aveți multe avantaje față de fermierii europeni. Noi nu avem cum să vă facem concurență în sectorul uh, creșterii animalelor și a producției de carne. Știu și eu că multe suprafețe au fost despădurite în Brazilia ca să aveți uh, terenuri agricole și terenuri de pășunat. În Germania, consumatorii nu vor să consume uh, produse modificate genetic însă soia modificată genetic uh, este în continuare cultivată în Brazilia pe suprafețe mari și uh, știm că este un produs de nișă, însă noi ne-am dorit să existe și soia fără organisme modificate genetic destinată pieței europene. Pentru mine este important să mă asigur că uh, um, urmărim tendințele mondiale și că putem să importăm uh, uh, soia, fiind sigur că aceasta nu este modificată genetic și mi-aș dori același lucru oricum pentru soia de peste tot și din China și din alte locuri. Mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș vrea să întreb, domnului, vrea să pun, domnule, întrebări, două mm, întrebări. Uh, în ce privește reforma agrară, care este situația reformei agrare? Și a doua întrebare, vreau să-i transmit preocupările mele și preocupările grupului meu pentru cu privirea uh, um, um, reprimării mișcării uh, celor care se plâng că au rămas fără pământ. Știu că uh, mișcarea celor fără pământ uh, suferă de persecuții și este o situație foarte îngrijorătoare. Herr Minister, vielen Dank für Ihr Kommen. Äh, mich würde interessieren Sie... Mulțumesc, uh, domnule ministru. Eu sunt de asemenea fermier și aș vrea să știu, spune domnul Dorfman, uh, pe ce suprafață lucrați dumneavoastră? Uh, ce înseamnă să fie un mic fermier în Brazilia? Cred că e simplu să spunem că situația agriculturii este cât se poate de roză și optimistă, indiferent că vorbim despre Europa sau despre Brazilia, dar uh, eu mă tem că nu ați răspuns revendicărilor pe care le aveau mici agricultori în Brazilia. Chiar credeți că agricultura pe scară largă, agricultura intensivă și industrială este uh, cea care va garanta viitorul Braziliei? Nu credeți că ar fi mai bine să încurajați și moduri de producție alternativă? Noi suntem îngrijorați când constatăm că noul guvern din Brazilia a schimbat din nou politica. Um, mii de hectare de teren um, împădurit acum s-a transformat în teren de pășunat și știu că despăduririle într-o mare măsură sunt ilegale. Cum combateți acest fenomen? Nu uitați că avem și încălzirea climei și că nu trebuie să pierdeți din vedere acest aspect. Iar în ceea ce privește organismele modificate genetic, Brazilia va continua și pe viitor să cultive uh, organisme modificate genetic? Nu credeți că veți avea probleme cu uh, rezistența uh, plantelor tradiționale? Și care sunt uh, relațiile dumneavoastră cu țările din Mercosur? Cum vedeți uh, lucrurile? Yeah. Uh, Credeți că sunt șanse cinstite de schimbare și dacă da, când? Domnul Agnew. Mulțumesc. Vorbim despre Brazilia și când aud acest cuvânt, să știți că fiecare agricultor din Anglia este terorizat numai când aude numele țării dumneavoastră. De ce? Pentru că în țara dumneavoastră sunt suprafețe uriașe, terenuri foarte fertile, o climă minunată, două culturi pe an, agricultorii nu sunt uh, obligați să, să um, folosească sau să nu folosească cine știe ce fertilizanți, pesticide. Ei pot să folosească ce vor ei, ce medicamente vor, ce mm, tehnici de creștere vor. Au și un sistem de uh, vaccinare pentru um, um boli foarte grave. Uh, și noi nu avem voie. Aveți și costul mâinii de lucru care este mult mai mic. Singura protecție pe care avem noi în Anglia uh, împotriva acestei ipocrizii care spune condiții egale pentru toată lumea este că supermarketurile nu tolerează ipocrizia. Dacă britanicii insistă pe anumite standarde, uh, atunci uh, ei ar trebui să se adreseze supermarketelor, pentru că dacă nu, Brazilia uh, foarte simplu ne va putea hrăni pe noi toți. E foarte simplu. Aveți așadar uh, o presiune uriașă. Uh, ați putea, din uh, motive politice, să hotărâți să nu ne mai trimiteți ce exportați acum și atunci noi ce facem? S-ar putea ca, nu știu, să vreți sprijin și să sprijiniți Argentina, nu știu ce conflict 70 de milioane de oameni care depind de ce exportă Brazilia și apoi dumneavoastră de o zi pe alta hotărâți pe păi hai să nu mai trimitem bărcile cu produse ca să obținem din punct de vedere politic ce ne dorim. Deci aveți aici un mijloc de presiune uriaș, e un scenariu care se poate întâmpla într-o zi și s-ar putea ca într-o bună zi carnea de vită ieftină din Brazilia să devină o problemă la care nu ne-am fi așteptat niciodată. Intervenție fără microfon din partea domnului Agnew. Președintele, multe întrebări și probleme potențiale. Acum de cuvântul următorului vorbitor. Domnule președinte, Uniunea Europeană este al doilea client al Braziliei pentru produsele agricole. Franța este cel de-al treilea mare importator de soia din Brazilia pentru filiera noastră bovină. Și Brazilia este primul exportator mondial de soia. Uh, și dumneavoastră tot timpul suferiți critici, mai ales din cauza despăduririlor. Țara dumneavoastră este un actor important pe uh, piața agroalimentară, de unde și prezența dumneavoastră aici. Politica agricolă din Brazilia a luat niște inițiative cât se poate de lăudabile, ați instalat, de exemplu, un venit minim, inclusiv pentru exploatațiile familiale. Uh, exploatațiile de mici dimensiuni uh, se bucură de o situație exemplară. Noi, uh, um, cei care apărăm suveranitatea în Uniunea Europeană, ne-am dorit să putem să avem aceeași situație și în Uniunea Europeană, dar din păcate aici este imposibil, mai ales din cauza susținătorilor fanatici ai liberului schimb. Pentru mine, cel mai important este acest acord între UE și Mercosur, un acord în curs de negociere. Sunt și membru al Comisiei UE Brazilia și am avut ocazia să discut pe această temă cu um, ambasadorul dumneavoastră în urmă cu câteva luni. Brazilia este al doilea mare exportator mondial de carne de vită și sunteți un mare producător de uh, um, carne de pui având în vedere supraevaluarea monedei euro, uh, produsele dumneavoastră sunt foarte competitive, mai ales uh, în momentul în care sunt importate în zona euro. Fermierii din uh, Franța sau din Polonia sunt speriați pentru că să știți că filiera noastră bovină a scăzut cu 27% decât importăm carne de vită ieftină din Brazilia um, ne întrebăm ce se va întâmpla. Vom mânca doar uh, carne de vită din Brazilia sau carne de vită din Argentina? Varianta cu organisme modificate genetic sau cea cu uh, hormoni? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru aceste negocieri uh, între Uniunea Europeană și Mercosur, este evident că Mercosurul are un avantaj competitiv și concurențial uh, în ce privește producția agricolă. Brazilia produce mult mai mult și mult mai ieftin decât uh, multe țări europene puse la un loc. Mă gândesc la soia, la zahăr sau la uh, carne de vacă modelele dumneavoastră sunt radical diferite de ale noastre, ceea ce trebuie avut în vedere în timpul negocierilor comerciale. Comisia Europeană va trebui să apere interesele europene și va trebui să țină cont de toate condițiile. Agricultura nu trebuie încă o dată să devină o variabilă de ajustare în timpul acestor negocieri. Produsele agricole din Brazilia trebuie să respecte normele europene. Am o întrebare, domnule ministru. Atunci când vorbim despre uh, dovezi de calitate, ce credeți că ați putea să acceptați uh, la capitolul indicații geografice protejate? Doamna Garcia, mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului ministru pentru prezența sa azi dimineață. Vreau să uh, îl felicit pentru că vorbește de milioane de tone de produse agricole și sunt cifre care pot să, să <laughs> producă un infarct <laughs> pentru statele noastre membre, e de negândit. Vreau să îl felicit pentru că FAO arată că în anul 2024 Brazilia va fi prima țară care va Uh, exporta produse agricole în, în lume. Și Spania probabil că va depinde mult uh, de aceste importuri, deși deocamdată și noi suntem mari exportatori de uh, um, fructe, legume și produse agricole în general și ne uităm cu multă invidie către dumneavoastră. Țara dumneavoastră a suferit restricții din partea Comisiei Europene din cauza că existau uh, probleme de natură fitosanitară. Uh, și uh, um, au existat uh, mai multe um, epidemii și vreau să știu dacă acestea au dispărut și nu care cumva acestea să se strecoare uh, printre produsele care sunt exportate în Uniunea Europeană. Și dacă deja ați luat măsuri, care este calendarul prevăzut? Vă spun acest lucru pentru că recent în Uniunea Europeană s-au înregistrat uh, cazuri foarte grave uh, cauzate de plante bolnave pe care le-am uh, um, importat. Deci noi trebuie să fim foarte atenți cu folosirea substanțelor active și vă rugăm și pe dumneavoastră să faceți la fel. Noi uh, ne dorim ca statele care ne exportă alimente să fie la fel de vigilenți ca și noi. Știu că este un subiect dificil, uh, nu a trecut mult timp, uh, Uh, noi avem acum această problemă cu măsline și, cu, și a scăzut producția de ulei de măsline din cauza că măslinii noștri s-au îmbolnăvit. Doamna Schreier, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și domnule ministru pentru faptul că a acceptat să ne uh, viziteze. Dumneavoastră sunteți mândru de Brazilia. Eu sunt mândră de Europa, eu vin din țările de jos și am o întrebare. Când vine vorba de exporturi, Brazilia este cel mai mare exportator de carne de um, vită și, și de alte culturi. De 20 de ani de zile exportați în uh, Europa, dar nu importați nimic din Europa. De exemplu, nu importați carne de uh, vacă din uh, um, Olanda deși știu că ați trimis uh, inspectori în uh, um, fermele uh, europene, deși noi nu am uh, inspectat uh, fermele din Brazilia. Noi avem încredere în autoritățile din Brazilia. Uh, mai mult acces pe piață Uh, pentru producătorii brazilieni ar trebui să facă obiectul unor discuții. Acest lucru ar trebui să fie condiționat de accesul pe piață, pe piața braziliană, a produselor din Europa. Noi vom insista asupra acestui punct și de îndată ce ne vom sufleca mâncile și ne vom pune pe treabă, eu vreau să lucrez cot la cot cu dumneavoastră. Nu este o, relație uh, într-un singur sens. Nu, trebuie să fie în ambele sensuri. Și, și eu sunt curioasă să știu câte hectare de pământ posedați dumneavoastră. Mulțumesc. Acum domnul Dorfman. Danke, danke. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezență. Prezentarea dumneavoastră a fost foarte interesantă și eu aș vrea să vă pun două întrebări. În SUA se conturează o nouă politică comercială. Ieri s-a luat decizia de a se uh, anula un acord cu uh, state din sud, se blochează importurile de lămâi și portocale din Argentina către Statele Unite și probabil că acesta este doar primul pas. În următoarele luni și în următorii ani vom cunoaște o schimbare mult mai profundă. În ce fel vă pregătiți pentru această schimbare? Uh, doriți să exportați mai mult în Europa? Aveți multe mărfuri de exportat uh, la noi? și de asemenea doriți să importați din Europa? A doua întrebare, um, vreau să continui eu de unde s-a oprit colega Schreier-Piric. Sunteți un stat de export mare, noi avem nevoie în Europa de anumite produse, mai ales de mărfuri uh, în vrac, uh, prote- cum ar fi proteină și așa mai departe, însă nu putem uh, să avem o relație, o relație unilaterală avem 500 de milioane de consumatori uh, noi și dumneavoastră aveți 200 de milioane de consumatori care au un apetit destul de pronunțat pentru produsele europene, deci s-ar putea să fie profitabil uh, pentru, pentru ambele părți. Țara dumneavoastră exportă soia și uh, alte produse similare, dar noi vrem să exportăm produse cu plus valoare mai mare, mai fine, brânzeturile, vinurile și așa mai departe. Și deci întrebarea mea este dacă guvernul dumneavoastră este preocupat de uh, realizarea de relații în acest sens și de crearea unui parteneriat cât se poate de solid. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum domnul Aguilera. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru. Eu sunt membru al Comisiei pentru Agricultură, dar și membru a delegației pentru Mercosur. Avem această adunare între Uniunea Europeană și Mercosur. Vreau să vă adresez o serie de întrebări, pentru că, bineînțeles, suntem aici la Comisia de Agricultură și, așa cum au spus și colegii mei, există Uh, o reticență destul de mare, pentru că Brazilia reprezintă un concurent foarte important și are o situație, un model agricol foarte diferit de cel european. Unii dintre colegi au menționat de asemenea problemele fitosanitare. Din câte știm și noi, poate ne puteți, uh, ne puteți spune și noastră, există probleme fitosanitare importante uh, Um, în uh, domenii cum ar fi uh, citricele, dar și în alte sectoare. E bine, sunt uh, aspecte importante pentru noi, pentru că avem o legislație foarte restrictivă și sunt și eu de acord că trebuie să ne spuneți ce măsuri veți lua pentru a preîntâmpina intrarea acestor boli um, pe piața europeană, pentru că regulile sunt foarte diferite. Dumneavoastră Vă referați, de exemplu, la zahăr. Pentru noi, de exemplu, prețul la zahăr în, reprezintă un sistem de uh, alertă, să spunem. Uh, prețurile sunt foarte diferite în uh, Brazilia, pentru că acolo producția este diferită și uh, industria europeană nu poate să concureze. Aș avea să adresez și o întrebare foarte concretă în încheiere v-ați referit uh, la suprafețele ocupate de culturi în, state, în țara voastră, care sunt foarte mari. Dar aș vrea să știu ce împărțire există pe agricultură și creșterea animalelor în țara voastră. Știți cumva care ar fi uh, media unei exploatații uh, pe agricultor, atât pe partea de agricultură cât și creșterea animalelor? Uh, pentru că noi considerăm că este foarte diferit uh, modelul dumneavoastră. Um, sigur, nu avem nimic împotriva acestuia, dar vrem să știm um, um, exact cam care ar fi distribuirea, cam cât are o exploatație medie la dumneavoastră în țară, ca să putem să facem și noi o evaluare să vedem exact cum sunt împărțite și terenurile, dar și modul în care se face împărțirea între activitatea agrară și de creșterea animalelor. Mulțumesc! Domnul Flanagan, vă mulțumesc foarte mult. E foarte interesant să uh, îl ascultăm uh, pe domnul ministru. Dacă Într-adevăr, dacă sunteți, dacă suntem interesați de agricultură, suntem destul de invidioși pe Uh, ce aveți dumneavoastră în um, Brazilia. Vreau să mă refer la Brexit și la ce uh, consecințe o să aibă acesta în funcție de ce fac uh, Michel Barnier și toată echipa. Pentru că se pare că au pornit într-o misiune de răzbunare împotriva Regatului Unit. Având în vedere că eu sunt reprezentant al Republicii Irlanda și 70% dintre uh, Um, exporturile noastre de vite se duc către uh, Regatul Unit și, de fapt, 50% uh, dintre toate exporturile de carne de bifă în general se duc către Regatul Unit. Trebuie să reper o întrebare care a mai fost adresată. Ce planuri sunt uh, în legătură cu Regatul Unit? Sigur, oficial nu se întâmplă nimic până nu are loc această notificare, dar mă rog, eu destul de inteligent și de mult să încep dinainte și voiam să vă întreb dacă ați avut deja discuții și dacă da, ce aveți de gând? Vreți să faceți un um, acord comercial? Nu putem să negăm faptul că agricultura britanică ar putea să fie pur și simplu distrusă dacă s-ar ajunge la um, un export liber către aceste piețe. Sigur, dacă uh, piața britanică va fi distrusă, atunci și noi o să fim mm, distruși. Um, cred că toate organizațiile agricultorilor din Irlanda vor să știe ce se întâmplă. Vorbiți cu Marea Britanie, ce planificați, ce aveți de gând. Vă rog să-mi răspundeți pentru că sunt uh, multe întrebări de adresat pentru că se pare că suntem un pic pierduți, așa cum și Irlanda începe să se piardă un pic în această uniune a, de 27 de state membre și egale între ele. Mă rog, cât de egale sunt, rămâne de văzut. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Kalembach. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit la noi în Parlament, domnule ministru. Ieri s-au împlinit 9 ani de când o tânără, o tânără top model din Brazilia a murit din cauza unei simple infecții pentru că era um, rezistentă la antibiotice. Acest caz a fost foarte popularizat în presă și nu a fost singurul. În Europa avem cam 50.000 de morți pe an provocate de rezistența la antibiotice. Între timp am înțeles uh, că uh, e important uh, să se ia măsuri în medicina umană, însă, în mare măsură, rezistența la antibiotice este provocată de faptul că antibioticele se folosesc fără măsură în agricultură. Și am următoarea întrebare pentru că Brazilia se află pe locul 3 în lume după SUA și China la utilizarea de antibiotice. Vreau să vă întreb deci dacă sunteți conștient de acest lucru, dacă s-au luat măsuri în Brazilia până acum și ce fel de uh, legi există în țara dumneavoastră pentru controlul antibioticelor. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Wyczerpaliśmy listę mówców ze strony. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că am terminat lista de vorbitori. Așa că am să-i dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei Europene de la DG Agri. Domnul director, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu vreau să-i urez bun venit domnului ministru Mage în uh, această comisie. Cred că e foarte înțelept din partea domnului să vină să se adreseze Parlamentul European, pentru că este o instituție foarte importantă și uh, în viitor uh, Ehm, orice fel de acord comercial cu Mercosul va trebui să primească acordul Parlamentului European și, ehm, după cum arată și dezbaterea eh, de astăzi, ehm, acest acord nu va fi obținut cu ușurință. Mulți dintre eurodeputați și-au exprimat eh, eh, preocupările cu privire la standardele de producție din agricultura um, braziliană și sunt multe preocupări și legate de competitivitatea extrem de mare a sectorului um, um agroalimentar um, din uh, Brazilia și um, um, riscurile pe care le-ar putea implica un acord de liber uh, schimb. De exemplu, s-a menționat uh, sectorul um, cărnii de vită din Brazilia, care este de mare amploare. Comisia este foarte angajată să uh, încheiem uh, acorduri de succes, așa că astfel de chestiuni trebuie să fie uh, tratate cu prudență, așa că aș avea cumva două recomandări de făcut domnului ministru pe măsură ce avansăm în negocierile cu Mercosur. În primul rând, Brazilia și Mercosur trebuie să fie realiste în ceea ce privește volumul de Uh, carne de vită, carne de pui, etanol, care pot să primească undă liberă în, uh, într-un viitor acord de liber schimb. Pentru că capacitatea Uniunii Europene de a-și deschide piața, mai ales când e vorba de carne, mai redusă decât înainte, atât din punct de vedere politic cât și economic. Încă o recomandare, încă un sfat, dacă vreți o sugestie, ar fi să invităm uh, Brazilia cu precădere să facă niște măsuri timpurii um, în ceea ce privește problemele fitosanitare, care au fost uh, menționate și ele de către eurodeputați în această dimineață. Sunt uh, multe companii din multe membre state care au așteptat de mulți ani uh, aprobarea să exporte către Brazilia. Sunt vreo 30-40 de autorizații pe dinte, a durat foarte multă vreme pentru a ajunge la situația de acum, deci trebuie să fie accelerată. Pe de altă parte, ne vine foarte greu să acceptăm faptul că Um, um, Brazilia tratează un european ca reprezentând 28 de um, de, de spații de reglementare diferite, de jurisdicții diferite, în loc să trateze ca pe un tot unitar și va fi foarte greu să mergem pe aceeași linie dacă vrem ca acest acord de liber schimb să fie Um, un succes, atunci și barierele pe care le pune Brazilia exporturilor Uniunii Europene trebuie să fie înlăturate. Mulțumesc. Nie mamy więcej zgłoszeń. Mulțumesc. Nu mai văd pe altcineva care să dorească să intervină, așa că cred că putem acum să dăm din nou cuvântul uh, invitatului nostru, domnule ministru Magi și sunt convins că multe dintre întrebările adresate au fost pertinente și cred că ne veți putea spune foarte multe despre standarde, despre uh, producție și scala la ce se realizează aceasta, apoi despre, mai multe despre modelul dumneavoastră care este atât de diferit de cel pe care îl avem în Europa și sper că multe dintre mm, întrebările care au fost adresate își vor găsi răspuns. Bineînțeles, trebuie să vă gândiți mm, că noi trebuie să ținem cont de așteptările consumatorilor europeni și sperăm că mm, acest schimb de opinii cu dumneavoastră ne va permite să facem acest lucru și mai eficient. Meficent. Suntem foarte interesați de mm, opinia noastră cu privire la aceste subiecte și, așa cum spunea și domnul director Clark, Comisia Europeană este cea care are mm, are dreptul să mm, își dea acordul, la fel și Parlamentul, sunt întrebări foarte importante pentru noi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și vă mulțumesc pentru întrebări, pentru comentarii acestea au fost numeroase și cred că ne-ar trebui mult mai mult timp pentru a putea dezbate um, în amănunt fiecare dintre aceste subiecte. Atât uh, eu cât și experții mei, dacă am avea mai mult uh, timp, ne-am putea referi la fiecare punct în parte. Însă, din motive de timp, uh, va trebui să mă limitez la o explicație mult mai succintă. Voi încerca um, oricum să răspund uh, majorității subiectelor care au fost menționate. În ceea ce privește modelul agricol brazilian, bine, în Brazilia noi avem o perspectivă diferită asupra agriculturii. Agricultura în Brazilia are două variante, cea la nivel de familie și cea la nivel de întreprindere, cu volume mari de producție. Această situație se justifică prin uh, așezarea geografică pe care o au aceste uh, proprietăți, aceste um, exploatații în Brazilia. La sud, în sudul uh, Braziliei, Rio Grande do Sul, um, São Paulo și așa mai departe, acolo mm, este vorba de niște uh, așezări, niște uh, terenuri care datează de multă vreme. Se spune că sunt originile agriculturii în uh, Uh, Brazilia și proprietățile sunt uh, foarte mici. Unde m-am născut eu, la Est de Parana, uh, agricultorii nu au mai mult de 30 de sectare, unde produc soia, grâu, porumb, apoi mai cresc porci, deci nu sunt producători foarte mari. De acolo vin eu, acolo am fost și producător, după care am, am migrat către uh, centrul sau estul uh, Braziliei, unde agricultura este diferită. Se face pe suprafețe mari, la scală mare, cu echipamente, cu unelte destul de eficiente și de mari. În această regiune, dar și în uh, regiunea din sud, nu uh, s-a făcut uh, o strămutare a uh, persoanelor, nu au fost strămutate pentru a se face agricultură. În 1980, uh, când am ajuns eu în uh, zona de centru-est din Brazilia ca student, toate zonele de acolo, cu toată producția din Mato Grosso, erau zone unde nu locuia nimeni. Erau um, complet um, nelocuite. Deci n-a fost niciodată vreun uh, conflict um, referitor la ocuparea terenurilor de către persoane sau um, folosirea terenurilor pentru agricultură. Dar agricultura aceasta de familie reprezintă cumva un alt uh, sector și de fapt avem un alt uh, minister se ocupă de aceasta. Vă spuneam că noi uh, facem o diferențiere între agricultura um, artizanală de familie, care se bucură de o serie de, mm, sub, de subvenții, de mm, ajutoare din partea guvernului, dar finanțarea este diferită, dobânzile, de exemplu, sunt mai scăzute pentru acești producători mici această agricultură la scală mică nu face exporturi. Mai puțin, poate, în domeniul cafelei, unde uh, pot să participe și exploatații un pic mai mici. Această agricultură artizanală se ocupă de producția de alimente care sunt consumate în Brazilia, pe când cealaltă, cea industrială, să spunem, se ocupă mai degrabă de exporturi uh, către alte țări, cum sunt uh, cele ale dumneavoastră, care au nevoie de astfel de bunuri. În ceea ce privește ocuparea um, terenurilor sau conflictele care putea să apară, nu se regăsesc uh, în ceea ce privește reforma agrară în Brazilia, multe terenuri, multe suprafețe au fost uh, distribuite celor care aveau nevoie de um, acestea. Uh, s-au împărțit 99.000 de uh, hectare pentru agricultorii care nu aveau terenuri, adică mult mai mult decât suprafața Germaniei. Și ce se întâmplă cu acești producători și o problemă de gestiune pe care o avem la guvernul uh, Um, brazilian a fost că acești producători au avut acces la pământ, însă n-au um, primit um, uh, cumva documentele toate necesare pentru, pe, pe, de care aveau nevoie. N-au încă fructul acestor terenuri și încă încercăm să soluționăm această problemă. Cât privește trasabilitatea, în Brazilia avem un sistem de trasabilitate aprobat de către Uniunea Europeană. Deci noi respectăm normele mondiale, normele la nivel global. Acum făceați observații legate de faptul că în Brazilia avem norme diferite. v spune că nu. Noi, de fapt, urmăm normele pe care le impuneți dumneavoastră, uh, cei din Uniunea Europeană. Pentru că Uniunea Europeană, până la urmă, reprezintă uh, cele mai uh, importante, autorități reglementare din lume. Dacă ați fi să vă duceți la, la o organizație de producători din Brazilia sau la o ședință a părților interesate, ați vedea că au aceleași um, norme. E vorba până la urmă um, um, Um, în, um, în Europa este o agricultură uh, protecționistă care se bucură de uh, subvenții. Bun, până la urmă sunt și chestiuni um, cu caracter mai politic, uh, care n-au atât de mult de a face cu ce se întâmplă pe teren. Acum, referitor la modul în care se lucrează în Brazilia, că poate nu se respectă normele, că uneori uh, situația lucrătorilor este degradantă, nu, aș spune că este uh, exact contrariul. Avem o legislație uh, a muncii foarte strictă, foarte rigidă. Dacă o persoană se află într-o proprietate rurală în Brazilia și nu a înregistrat terenul, dacă nu are niște instalații corespunzătoare, instalații sanitare, de exemplu, sau dacă nu are uneltele necesare, e bine, producătorul acela rural se va confrunta cu o serie întreagă de probleme. Va sfârși pe o listă neagră cu persoane care nu uh, respectă legislația și e foarte greu să ieși din această listă neagră. Legislația braziliană este foarte strictă și în plus se aplică uh, Uh, foarte bine. În ceea ce privește antibioticele, că ați uh, întrebat despre acestea. În Brazilia, uh, suntem de acord cu ceea ce gândiți și dumneavoastră în Uniunea Europeană. Nu vrem să ne opunem faptelor, științei. Utilizarea de um, antibiotice este o chestiune problematică și așa va fi și în viitor. Însă Brazilia deja a luat măsuri în acest sens și există cumva o aliniere a poziției noastre cu ceea ce s-a hotărât la nivel mondial. La G20 în uh, Germania, în textul uh, acordat acolo, comentat acolo, s-a făcut o mențiune cu care noi suntem perfect de acord. În uh, Brazilia, de altfel, s-au retras deja de pe piață o serie de produse uh, și aceasta este linia pe care o vom uh, urma și în continuare. Nu vrem să cedăm aici. Cât despre aprobările uh, fitosanitare, ei bine, noi um, vedem um, această chestiune ca fiind un uh, bloc, să spunem, nu le luăm pe fiecare în parte, însă au fost um, au fost probleme noastre, tratați chestiunile cumva separat. Noi nu vrem să facem acest lucru, ci vedem lucrurile într-o perspectivă globală. Acum, în ceea ce privește piața, eu sunt deschis către piață. Eu um, um, le spun mereu agricultorilor uh, brazilieni că nu trebuie să ne temem de importuri. Că dacă deschidem piața braziliană um, pentru importurile de anumite produse, asta nu înseamnă că um, guvernul brazilian sau Uniunea Europeană nu vor fi cele care vor hotărâ cine cumpără și ce vând. Până la urmă, piața se reglementează. De fapt, uh, piața dictează până la urmă condițiile. Uh, piața va hotărâ dacă brânza care se produce în uh, Europa poate fi vândută în Brazilia, pentru că consumatorul va spune vreau sau nu vreau produsul ăsta, am sau n-am bani să-l cumpăr. Și spuneați că există foarte multe diferențe. Numai dacă ne uităm la venitul pe cap de locuitor în Brazilia față de cel din Europa. E bine, sunt foarte multe produse uh, de elită, să spunem, de lux, pe care le aveți în Europa și, pe care, uh, și care folosesc uh, materiile prime din Brazilia. Sunt, sunt produse pe care Um, care sunt cu o valoare adăugată mare, pe care le puteți vinde consumatorilor noastre sau chiar să le reexportați uh, în țările noastre. În ceea ce privește uh, produsele din Brazilia, mai, în afară de problema cărnii, um, nu cred că ar fi probleme foarte mari pe care le-ați avea cu Brazilia. Noi producem mai degrabă materii prime, nu prea intrăm în concurență directă cu dumneavoastră în marea parte a produselor. Și în plus, um, la nivel mondial, uh, produsele noastre nu, um, nu ocupă mai mult de 1% sau, mă rog, pentru niște uh, categorii 6%, dar nu avem un procentaj atât de mare o mare parte a pieții alimentare nu beneficiază de participarea um, Braziliei. La, mai ales la produsele cu valoare adăugată mare, Brazilia nu prea este reprezentată. Trebuie să vă spun că eu, ca ministru de agricultură, dar și guvernul meu, Uh, considerăm că um, agricultura reprezintă uh, un drum cu două sensuri. Nu este uh, un drum cu sens unic. Fiecare își vinde produsele sale, însă trebuie să respectăm în principal totuși diferențele de capacitate de consum între Brazilia și Europa. În ceea ce privește importurile de carne, um, Olanda parcă a fost uh, menționată într-o, într-o întrebare, avem o problemă care a fost legată de febra aftoasă um, și de și boala vacii nebune. Bine, au fost probleme cu care s-a confruntat Um, Europa, dar după aceea au fost o serie de cazuri de um, diagnostice false, pozitive. Nu este, mm, bineînțeles, e o, este o problemă pe care vrem să o monitorizăm, să o urmărim, dar um, nu ne afectează la fel de mult. În ceea ce privește soia, uh, din OMG-uri sau soia modificată. Am văzut că mai mulți dintre dumneavoastră ați menționat acest subiect. Brazilia are un acces liber la aceste tehnologii. Și pentru acest lucru trebuie să se facă o evaluare din partea Ministerului Mediului, al Sănătății, al Agriculturii. Ei bine, toate aceste organisme trebuie să-și dea acordul pentru folosirea acestor tehnologii. Agricultorii din uh, Brazilia utilizează aceste produse modificate genetic doar în momentul în care piața de cumpărare, piața care cumpără aprobă aceste produse. Eu nu pot să vând un produs care este modificat uh, genetic dacă nu am acordul uh, Chinei, Germaniei, Belgiei și așa mai departe. Nu pot, nu pot să-l vând. Deci, aceste piețe evoluționează așa, evolu, evoluează așa cum o fac pentru că se schimbă și Uh, consumul. Sunt anumite uh, state din Europa care uh, interzic uh, plantarea de produse modificate genetic, dar nu consumul. Până la urmă, uh, se, se spune că, piața de, că prețul pentru soia modificată genetic este um, mult mai ieftină decât cea normală, să spunem. Uh, iar consumatorul care vrea o astfel de, um, de soia, dacă vrea un, um, un produs fără um, modificări genetice, poate să dispună de el, dar trebuie să fie dispus să plătească diferența de pieț, de preț. Um, în uh, Brazilia, oricum, facem diferențiere, trebuie să fie zone de cultură diferite, semințe diferite, transport diferit, um, toată distribuția trebuie să se facă diferit între soia modificată genetic și cea care nu este modificată genetic. De exemplu, întreprinderea mea produce multă soia care nu este transgenică. Dar Ehm, nu este un bun care este solicitat ehm, foarte mult în lume. Sunt niște piețe specifice pentru acest eh, produs și eu sunt absolut convins că dacă la un moment dat, nu știu din ce motiv, lumea nu mai vrea soia transgenică, atunci ehm, această cultură va, fi, va putea fi abandonată în întregime. În Mato Grosso facem, sprijinim cercetarea în uh, acest domeniu și în, în mereu cercetăm, uh, încercăm să vedem dacă putem să uh, venim cu varietăți care nu sunt transgenice. Noi controlăm acest proces, însă, până la urmă, așa cum spuneam, piața hotărăște, consumatorul, iar mare parte din lume, până la urmă, hotărăște că vrea să cumpere mai ieftin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 Uh, não venha para cá, assim como nós não desejamos. În ce privește mijloacele necesare uh, pentru a lupta împotriva uh, bolilor care afectează uh, plantele, ca de exemplu, noi am avut uh, probleme cu citricele, dar am făcut tot ce am putut pentru ca citricele și plantațiile noastre să nu fie afectate. Da, uh, Sper că încă nu am uitat nicio întrebare. S-a vorbit și despre um, relațiile pe care le avem noi cu Mercosur și de asemenea am primit o întrebare pentru a ști dacă există acum contacte între guvernul britanic și um, guvernul uh, brazilian sau guvernul britanic și Mercosur. Din câte știu eu, nu există um, contacte oficiale, dar oricum ne urmărim foarte de aproape ce se întâmplă. Eu cred că orice schimbare oferă oportunități și atât Europa cât și Brazilia trebuie să fie atente la uh, schimbările ce vor interveni. În ce privește Mercosurul, Brazilia dorește să se progreseze cu acest acord. Eu uh, am uh, aflat că în presă au fost publicate anumite modificări și s-au comentat aceste modificări, de exemplu, Uh, cu TTIP-ul pe care îl negociați cu Statele Unite <clears throat> și nu știu dacă uh, acordul UE-Mercosur va avea aceeași uh, destin precum um, acordul TTIP, dar deocamdată sunt doar știri pe care le-am citit în presă. Domnule președinte, nu știu, cred că am epuizat toate întrebările. Dragi colegi, cred că Putem să-i mulțumim acum invitatului nostru. Deci, cum spuneam, ne oprim aici deocamdată. Mai sunt uh, întrebări, însă nici uh, Însă avem și timp suficient, ceea ce e neobișnuit aici în Parlament. Nu vă vom limita timpul de vorbire, dar vă rog să nu vă întindeți prea mult. Mulțumesc că am să fiu succint. Ați spus că nu ați fost în contact cu Regatul Unit, dar dumneavoastră i-ați contactat pe ei? Yeah, uh, uh on the back of that, uh... Continuând, ați făcut un comentariu mai devreme, ați spus că nu sunteți responsabil pentru toți agricultorii. Ați putea să explicați această diferență, să ziceți cine mai e responsabil de agricultură în Brazilia, de agricultori? Ați spus că există diferite uh, tipuri de agricultori, de diferite dimensiuni. Sunteți responsabili de agricultorii mici uh, din regiunea dumneavoastră? La asta vă referați? Sau uh, e vorba de uh, exploatațiile agricole mari? Deci cine e responsabil? Poate că mai e alt ministru uh, după cum spunea domnul Flanagan despre Regatul Unit, poate că în guvernul brazilian este un alt ministru care are asta competență? Mai e cineva sau sunteți singurul responsabil de agricultură, creșterea animalelor și tot ce înseamnă asta? Și dacă nu, ne puteți spune cine este responsabil? Pot să agriu, un minut. Domnul Agnew, un minut. Am fost destul de surprins să aud, domnule ministru, uh, că ați spus că ferma dumneavoastră nu produce soia modificată genetic. Dar care e piața pentru aceasta? Spuneați că costă 70-80 de dolari pe tonă producția de astfel de, sona, înseamnă, de soia. Înseamnă că aveți un consumator de nișă. Aș vrea să știu cine este. Pan posel Iar, un minut. Domnul Iar, un minut. Doar o întrebare suplimentară scurtă. Ați spus... Uh că exporturile sunt dificile din cauza procedurilor de aprobare. Țara dumneavoastră vrea să exporte în Uniunea Europeană. Um, ne puteți uh, spune uh, dacă v-ar interesa o procedură um, accelerată, o procedură limitată în timp, ce intenții aveți pentru a facilita exporturile? Mulțumesc, domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezență. Am fost 10 ani președinte al grupării parlamentare germano-braziliane din Bundestagul german. Am fost în țara dumneavoastră, am fost la Mato Grosso și în alte regiuni și pot confirma ce ați spus dumneavoastră. Adesea în Europa ne imaginăm că există doar exploatații agricole mari, însă în Brazilia sunt foarte multe ferme mici, eu am vizitat astfel de ferme acolo și uh, în Brazilia se fac mari eforturi, după părerea mea, ca să se uh, pregătească terenul uh, pentru și să se egalizeze terenul între cei mari și cei mici. Brazilia e o țară foarte diversă, cu peisaj foarte divers, cunosc bine mulți agricultori, unii care gestionează uh, 200.000 de hectare și care are uh, vreo 700 de hectare de uh, pădure tropicală care este protejată, ceea ce nu se face neapărat în alte țări. Mi-aș dori ca țările noastre să colaboreze și mai bine și cred că este important să nu se realizeze tratate bilaterale cu statele membre, ci să se găsească o soluție ca Uniunea Europeană să fie recunoscută ca partener comercial pentru Brazilia se se creează această legătură și cu alte state și ar fi bine să participe și Brazilia și să știți că eu abia aștept să mai vin la Mato Grosso. Poseu Hausling, one minute. Domnul Hausling, un minut. Pe scurt, domnule ministru, nu mi-ați răspuns la acea întrebare. Vă întrebam uh, ce măsuri luați, dat fiind că în ultimii ani uh, a ă, se încearcă de către guvern să nu mai să se ă, destrame puțin aceste exploatații agricole mari. Ce faceți ca să susțineți întreprinderile mici, fermele mici și sunteți până la urmă responsabili și de unele și de altele? Pentru că nu ne-ați spus decât că sunteți ministrul agriculturii. Doamna Kadenbach. Mulțumesc pentru că mi-ați oferit posibilitatea de a pune din nou o întrebare. Întrebarea mea uh, cred că se referea la un lucru corect și anume că la G20 v-ați luat angajamentul de a crea un plan de acțiune pe viitor uh, pentru a preveni rezistența la antibiotice. Și întrebarea mea este aceasta. În Brazilia este încă posibil să se folosească antibioticele în agricultură ca accelerator de creștere, ceea ce în Uniunea Europeană este interzis. Și deci întrebarea mea este foarte concretă. În viitorul previzibil, Există mm, intenția de a se interzice antibioticele ca accelerator, ca accelerator de creștere? Domnul Buda, un minut. foarte pe scurt, ați vorbit, domnule ministru, legat de soia modificată genetic. Într-adevăr, este o problemă care ne preocupă la nivel european și nu numai. Și știm că Brazilia este una dintre furnizoarele uh, importante de soia modificată genetic în Europa. Aș vrea să vă întreb dacă în țara dumneavoastră să fac studii cu privire la ceea ce înseamnă impactul folosirii acestui uh, furaj proteic în hrana animalelor și dacă ne puteți spune care sunt rezultatele acestor concluzii, uh, dacă ele sunt făcute și um, dacă s-a constatat un impact negativ asupra, uh, mă rog, consumului de aceste furaje. Mulțumesc. Pani poseł Schreier, one minute. Doamna Schreier. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik wil de minister... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc domnului ministru pentru răspunsuri. Trebuie să vă spun că în trecut uh, ați spus că schimbarea duce la șanse și că în domeniul comerțului am putea să aplicăm același principiu. Eu aș dori să trecem la o cooperare mai puternică, dar haideți să vedem ce se întâmplă în viitorul apropiat. Poprosim în tej chwili o odpowiedź Acum am dorit să dăm din nou cuvântul invitatului nostru. Dar înainte am și eu o întrebare referitoare la soia tradițională, non-modificată genetic. Și uh, aș vrea să vă întreb ce taxe se aplică E aceeași uh, taxă, indiferent, același impozit, indiferent de dimensiunea uh, exploatației agricole? Ce fel de impozite plătesc agricultorii în Brazilia? Aveți cuvântul. Presidente, muito obrigado. Uh, eu, eu... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să profit de această ocazie ca să răspund fiecăruia dintre deputații care mi-au adresat o întrebare. Vreau să le dau un răspuns individualizat. În ceea ce privește Regatul Unit, Regatul Unit nu ne-a contactat pentru vreun uh, parteneriat comercial. Avem o întâlnire cu 14 miniștri în uh, cadrul G20, dar era un eveniment cu un caracter general. Nu am intrat în amănunte vreuna dintre dezbateri, însă, așa cum v-am mai spus, eu cred că modificările care au loc uh, în lume uh, trebuie urmărite și vor crea noi oportunități. Am mai fost întrebat care era diferența da, nu mai știu cine mi-a pus această întrebare. Domnul Nicholson, cred. Da. Deci, e un răspuns pentru dumneavoastră, domnule Nicholson. Cine se ocupă de agricultură? Eu sunt ministru de agricultură și ministerul meu se ocupă de întregul sistem sanitar, de reglementare fitosanitară, supraveghere, toate acestea sunt competențele Ministerului de Agricultură și de asemenea ne ocupăm și de um, uh, piscicultură. Și atunci când am spus că există alte structuri care se ocupă de agricultura uh, familială, era din punctul de vedere al accesului la credite, al accesului la finanțare pentru acest tip de exploatații. Rezultatul uh, um, practicilor agricole Însă acestor mici exploatații se supune acelorași reguli ca pentru toate produsele. Nu avem două sisteme diferite de reglementare. Este exact același sistem de uh, trasabilitate și de monitorizare pentru toate produsele, indiferent dacă provin din exploatații mari sau din exploatații mici. Nu, spuneam că în ceea ce privește finanțarea, asistența tehnică și accesul la creditare, uh, Aici uh, avem uh, condiții diferite pentru micile exploatații de, față de cele mari, pentru că micile exploatații au condiții mai avantajoase, uneori chiar gratuitate. În ce privește soia care nu este modificată? Păi o cumpără cine dorește să o cumpere. Mari importatori de soia nemodificată uh, sunt țările scandinave, uh, um, precum Danemarca, Norvegia, uh, Suedia, există și uh, persoane interesate în Spania, mulți în Germania, deci sunt interesați de soia care nu este modificată genetic și o cumpără. Da, aveți dreptate atunci când spuneți că este diferită de soia modificată genetic. care este foarte prezentă pe piața mondială. Însă cei care sunt interesați pot să o cumpere prin uh, camera de uh, comerț. Însă soia care nu este modificată genetic din cauza că volumul de producție este mai mic, atunci aceasta este subordonată unui program de producție și acest program de producție uh, Uh, uh, se uh, modifică de la un an la altul și dacă există un importator european, el trebuie să intre direct în contact cu întreprinderea braziliană ca să negocieze volumul și prețurile, pentru că atunci producătorul brazilian nu va cultiva mai mult decât cât va vinde. Dacă nu are niște clienți, dacă nu are niște importatori pe anumite piețe de desfacere, producătorul brazilian nu va cultiva acea soia care nu este modificată genetic. În ceea ce privește antibioticele și rezistența la antibiotice, pe 27-28 martie la Rio de Janeiro va avea loc o conferință internațională în ce privește rezistența antimicrobiană. Și uh, am invitat și pe uh, comisarul uh, competent uh, de la Comisia Europeană. Cred că este o foarte mare ocazie ca să putem să discutăm despre toate aceste chestiuni. Uh, în Brazilia, folosirea antibioticelor ca factor de creștere, ca stimulent de creștere, nu este autorizat sau folosirea antibioticelor pentru a um, stimula creșterea, cum spuneam. În ceea ce privește uh, soia modificată genetic și impactul uh, negativ asupra uh, sănătății animalelor. Organismul pertinent din Brazilia, în toate studiile pe care le-a realizat, demonstrează că nu există vreo diferență între consumul unui produs uh, um, modificat genetic și cel care nu este modificat genetic. Uh, um, avem în Brazilia un organ uh, din care fac parte mai mulți cercetători și ei au ajuns la această concluzie, că nu există vreun impact negativ. S-a vorbit din nou despre păduri. În anii 2000, în Brazilia s-a înregistrat o creștere enormă a fenomenului despăduririi. Noi despădurim între 15 și 20 de milioane de hectare pe an. Și apoi s-a uh, luat măsuri legislative în Brazilia, astfel încât, începând uh, din uh, astfel încât acest fenomen să descrească. Să știți că între anii 70 până în anii 2010-2013, acest fenomen a scăzut cu mai mult de 70%, deci se despădoresc în continuare suprafețe, însă uh, într-un număr mult mai mic. Și dacă este să comparăm, de exemplu, situația între 2014 și 2013 și, de asemenea, dacă comparăm situația din 2016 cu ce se întâmplă în urmă cu 20 de ani, ne dăm seama că um, despăduririle nu se mai fac pe o scară atât de mare. Noi suntem foarte vigilenți la um, acest fenomen. Legislația din Brazilia permite folosirea pădurii amazoniene în procent de 20% pentru ca mm, acest teren să fie transformat. Deci dacă cineva pe terenul său are 10 uh, hectare, 2 uh, hectare din aceste 10 hectare de pădure pot să fie folosite pentru producția agricolă. Restul de 8 hectare trebuie să fie protejate. Acest lucru se întâmplă mai ales în centrul Braziliei, unde trebuie să conservăm 35% dintre proprietăți. În sudul Braziliei, unde avem cei mai mulți producători mici, regula este inversată. 20% din proprietate trebuie să fie protejată. Nu să zicem natura trebuie protejată. Și pe malul râurilor există 20 până la 30 de metri de uh, uh, uh, suprafață care nu poate să fie folosită pentru producția agricolă, pentru a proteja malurile râurilor. În ce privește controalele, uh, noi efectuăm controle via satelit pentru a uh, înregistra datele în cadastru ca să vedem uh, în fiecare dintre suprafețe ce procent s-a folosit pentru producția agricolă și ce procent din suprafață trebuie să fie uh, protejat. Și cum spuneam, aceste date sunt înregistrate în cadastru. Avem un program uh, de conservare și de protejare a pădurilor, pentru că pentru noi este plămânul verde a acestor proprietăți. Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Nu mai văd pe nimeni care dorește să pună întrebări, așadar cred că ne putem opri aici. Aș dori să vă mulțumesc încă o dată, domnule ministru, pentru că ați venit la comisia noastră, pentru prezentare și pentru răspunsurile la întrebări. Ce ne-ați spus? Ne-a uh, prezentat uh, Brazilia în culori mult mai vii și, bineînțeles, și agricultura braziliană tot ce ține de uh, situația pădurilor, de despădurire, sunt uh, lucruri foarte importante pentru noi. Mă bucur că uh, țineți cont și de tot ce înseamnă ecologie și protecția mediului. în legătură cu aspectele juridice. De asemenea, ne-am bucurat să vedem că luați măsuri și în acest sens. Ați menționat o conferință pe tema utilizării antibioticelor în agricultură, subiect care este extrem de important. Încă o dată vă mulțumesc. Urmează acum o prezentare din partea Comisiei Europene, din partea unui reprezentant al Direcției Generale Sante, care cred că a ascultat și, ei cu mare, a ascultat și el cu mare plăcere prezentarea dumneavoastră. Vreau să profit de ocazie ca să vă mulțumesc. E o mare șansă să avem alături de noi reprezentanții ai guvernului brazilian. Totdeauna îi primim cu plăcere. Uniunea Europeană beneficiază de uh, informațiile pe care ni le transmiteți și ele sunt importante pentru viitorul uh, activității noastre parlamentare. Foarte pe scurt, vă rog să luați cuvântul, dar să știți că nu avem mult timp la dispoziție. Mulțumesc. Vreau doar să vă mulțumesc pentru invitație și vreau să mai mm, adaug uh, câte ceva. Dacă vreunul dintre dumneavoastră, că sunteți deputat sau nu, vreți să veniți în Brazilia ca să vedeți exact uh, cum procedăm, vă rog frumos să veniți, sunteți invitați călduros. Nu există niciun fel de restricție în țara noastră, totul este transparent, vrem să fim transparenți uh, și vreau să mai adaug, domnule președinte, că Brazilia nu este o insulă. Brazilia face parte integrantă din lume și facem parte din lume și vom lucra împreună cu dumneavoastră. Pane Domnul Nicholson. Domnule președinte, eu am avut în trecut ocazia să merg în Brazilia a fost extraordinar și am avut reuniuni destul de intense cu Comisia pentru Agricultură din Parlamentul dumneavoastră, cu sindicatele agricultorilor și cu multe alte părți interesate. Am să-i dau acum, am să-i fac, am să-l fac pe colegul nostru să aibă un atac de cord. O să spun că coordonatorii sunt foarte bucuroși să accepte invitația și cred că toți membrii Comisiei s-ar bucura să accepte invitația să mergem să vedem la fața locului despre despre ce este vorba, pentru că eu totdeauna am crezut cu tărie un lucru foarte important. Dacă nu vezi cu ochii tăi, nu poți nici să înțelegi și nici să crezi. Deci aici mă opresc și știu că colegul nostru nu o să fie foarte mulțumit, însă cred că comisia noastră trebuie să meargă în Brazilia. Ale, pani ministrze, bez divanul. Bez divanul. Fără covor roșu, însă vă rog, venim, dar fără covor roșu. <laughs> Domnul Des, domnule președinte, doream să remarc că Uniunea Europeană are și o graniță cu Brazilia, o graniță în Guiana franceză. Deci Brazilia e o țară vecină cu Europa până la urmă. Brazilia uh, Deci uh, poate că într-o zi Brazilia o să-și depună candidatura ca să intre în Uniunea Europeană, cine știe. În fine, mulțumesc pentru reuniune, pentru prezentare. Sper că veți avea o ședere plăcută în Europa. Știu că aveți o agendă foarte încărcată. Însă e important să discutăm, să ne întâlnim, să, formăm, să ne formăm opiniile și cred că acesta este obiectivul dumneavoastră. Deci mă bucur că uh, am reușit să ne exprimăm uh, preocupările și răspunsurile noastre ne-au liniștit. O pauză de un minut acum. jest obawa, że niektórzy posłowie już pojadą z panem ministrem od razu. Cred că unii dintre dumneavoastră vor deja să plece de acum în Brazilia cu domnul ministru. Poluzovaliśmy w disciplinie. Vreau să vă rog uh, să fiți puțin mai disciplinați. Am fost uh, destul de relaxați cu repartizarea timpului de vorbire, dar e importa, era și important să ne asigurăm că domnul ministru ne aude, ne ascultă, pentru că este obiectivul vizitei sale până la urmă și de asemenea cred că dorește să influențeze modul în care noi uh, suntem priviți în Brazilia și e important uh, să avem și noi un cuvânt de spus. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Avem o prezentare de, din partea unui reprezentant al DG Sante referitoare la epidemia de gripă din sectorul avicol. Gripa aviară e un subiect foarte important revine ca subiect de urgență în multe state membre. Mulți dintre dumneavoastră au putut aborda subiectul gripei aviare. Recent e vorba de o boală foarte uh, virulentă care poate afecta orice fel de specie de pasăre. Este considerată o epidemie extrem de violentă și o boală extrem de uh, puternică Numărul de cazuri este, din păcate, în creștere și în majoritatea situațiilor vine de la specii de păsări sălbatice. Știm uh, cu toții că situația e importantă, e problematică, nu din uh, perspectiva epidemiei, cât din perspectiva economică. Cred că ar fi uh, momentul să dăm acum cuvântul reprezentantului domnului uh, Digi Sante, domnul Van Goethem. De asemenea, văd că și colegul dumneavoastră este aici, nu știu cine dorește să înceapă, dar mă bucur că comisia a putut să și asculte prezentarea invitatului nostru, domnul ministru din Brazilia. Și sunt convins că veți uh, participa la conferința de la sfârșitul lunii martie pe care a menționat-o domnul ministru. Dar aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, ca să răspund la ultima întrebare. Ne-am întâlnit uh, deja, domnul comisar Andrew Caitis s-a întâlnit cu ambasadorul brazilian în uh, cadrul săptămânii verzi de la Berlin, de, uh, care s-a desfășurat săptămâna trecută. Și, într-adevăr, a confirmat că va participa la această conferință din Brazilia de la sfârșitul lunii martie privind rezistența la antibiotice. Așadar, suntem în strâns contact la Comisie cu Brazilia și rezistența la antibiotice este un subiect cheie care trebuie abordat la toate nivelurile. De aceea, domnul comisar va merge în Brazilia. Haideți să trecem la gripa aviară. Știți cu toții că avem o epidemie la ora actuală în Europa. În primul rând, aș dori să subliniez uh, importanța gripei aviare și a uh, gripei uh, în general. Aceasta este o componentă cheie a abordării. Există o legătură clară între oameni și animale, după cum se va vedea în prezentare. E un subiect foarte complex. Aș dori să prezint epidemia înainte de toate. Vedeți în imagine cum s-a răspândit boala prin Europa. O să o iau de la început ca să aveți timp să vedeți uh, imaginile de la început, dacă merge calculatorul. So I'm going backwards in time and... Mă întorc în timp. Vedeți că uh, această epidemie a uh, izbucnit în Ungaria de la o pasăre sălbatică și boala a trecut apoi uh, uh, dinspre est, din Ungaria și dinspre nord, din nordul Germaniei, spre uh, restul Europei. E o problemă cu prezentarea. Încerc să mă întorc. So first wild bird in Hungary. Deci o primă pasăre sălbatică în Ungaria, apoi boala s-a răspândit în Ungaria, în Germania, apoi în restul Europei prin uh, intermediul păsărilor migratorii sălbatice. With hotspots in uh, France, in Hungary of course and in În Franța, în Ungaria și în Bulgaria. Aceasta este situația la ora actuală. Repet, cu galben sunt uh, cazurile uh, de la ferme și cu verde uh, aveți populațiile de păsări sălbatice testate pozitiv pentru H5N8. Uh, A, iată acum totalul. Situația evoluează. Ieri am ajuns la o cifră foarte mare în Uniunea Europeană. În principiu, Franța, Ungaria și Bulgaria sunt afectate mai ales rațele, dar și câteva gâște și câteva uh, găini din Turcia. Acestea sunt primele, principalele domenii afectate, producția de foie gras în sud-vestul Franței, în Ungaria, în sud-vestul Ungariei, în Bulgaria, care a fost și ea afectată mai târziu, și există o legătură strânsă între populația de păsări sălbatice și uh, cele domestice. Aceasta este situația, 551 de cazuri, este cifra de ieri sau de alaltă ieri, majoritatea în Franța, Ungaria și Bulgaria. La păsările sălbatice, după cum vedeți, uh, Acestea sunt prezente cam peste tot în Uniunea Europeană și boala continuă să se răzbândească și Irlanda a fost afectată acum câteva zile, Grecia și acum Italia este și ea afectată. Uitați aici un grafic. Este graficul uh, izbucnirii epidemiei. Primul vârf este cel din Bulgaria cu albastru, apoi cu maro în partea de jos Franța, cu portocaliu Bulgaria. Same in relation to wild birds, so you see basically that... Iată și situația la păsările sălbatice. Cifrele sugerează că am depășit uh, vârful, perioada de vârf a epidemiei, însă nu s-a terminat. Cu verde aveți în această imagine uh, situația din Ungaria, un număr mare de ferme au fost afectate. La ora actuală, peste 250 de ferme de rațe au fost afectate. Iar aici este o comparație între situația, de, situația epidemiei de H5N1 uh, și a epidemiei de H5N8, deci epidemia din 2005-2006, comparată cu cea de acum. Și aș dori să subliniez uh, un aspect foarte important, confirmat de laboratoare. Virusul H5N8 nu uh, are o afinitate pentru oameni, deci la ora actuală nu avem niciun pericol de sănătate publică provocat de H5N8, ceea ce nu era cazul cu H5N1, care a provocat epidemia din 2005-2006. După cum puteți observa în acest grafic, numărul de cazuri de acum este mult mai mare decât cel de la H5N1, care avea însă uh, implicația asupra sănătății publice și deci presa era mult mai atentă la evoluția acestei boli. Puteți să vedea aici că vârful uh, s-a produs la sfârșitul anului trecut, avem un nivel ridicat în primele două săptămâni din 2017, pentru că mai erau cazuri în Franța și în Bulgaria, au mai fost cazuri noi, însă uh, forma graficului rămâne aceeași. Aș dori acum să vă explic comportamentul acestui virus. Știți că avem uh, virusuri de la H1 până la H17 și de la N1 până la N până la N9. Între acestea, virusurile H și N, există diferite combinații și rezultă virusuri care uh, trec fie la oameni, fie la animale, fie la păsări. Pe noi ne interesează, desigur, aspectul sănătății umane și trebuie să ținem cont de faptul că până acum Virusurile de gripă cu afinitate pentru oameni sunt H1, H2, H3, dar și H5 și H7. Deci așa se orientează virusul, se repartizează între specii de la o specie la alta cu un H diferit și un N diferit uh, apar virusuri cu, uh, cu calitate de agent patogen mai puternic sau mai puțin puternic la păsări. Totdeauna uh, cele virusurile de tip HN vin de la păsări. Păsările sunt un mare rezervor de virusuri. Atunci când virusurile mutează și virusul de gripă face mutații tot timpul și de aceea vaccinul de gripă trebuie adaptat în fiecare an. Organizația Mondială a Sănătății trebuie să adapteze vaccinurile la uh, tipul de virus care circulă la momentul respectiv. Și păsările sunt primele în lanțul de transmitere de noi virusuri, apoi acestea trec la om, trecând și pe la porci, păsări și așa mai departe. Acestea sunt tipuri de virusuri care pot uh, afecta oamenii, după cum s-a văzut în trecut. Situația globală de la sfârșitul anului trecut, uh, iată aici o hartă de la Organizația Mondială a uh, Sănătății Animale. Această boală este prezentă în principal în Europa și în Asia, Există diferite tipuri de uh, hash în diferite tip, zone ale lumii, însă până acum uh, în uh, Americi nu se face simțit acest virus. Cum a evoluat? Puteți vedea aici uh, focarele de infecție, în principiu în, Sib- în Siberia. Acolo sunt zonele unde păsările se înmulțesc, zonele de reproducere. Păsările de acolo au uh, călătorit în uh, celelalte regiuni din Asia și Europa. Acum câțiva ani au mers și în SUA. Știți că acum un an a avut loc o epidemie de H5N8 în SUA, peste 50 de milioane de păsări au fost sacrificate în uh, Statele Unite atunci. În Europa, până acum, în cadrul acestei epidemii, suntem cam la 5 milioane de păsări sacrificate și 2, 2 milioane au fost sacrificate preventiv ca să nu se mai răspândească boala. Deci, ordinul de mărime este cu totul altul decât la epidemia din SUA. Repet, în SUA s-au sacrificat 50 de milioane de păsări acum un an și jumătate. Desigur, știința a progresat. Vreau să vă dau un exemplu. Laboratorul de referință al Uniunii Europene, care este de fapt laboratorul mondial pentru gripa aviară, a reușit să traseze uh, secvența transmiterii virusului. V-am spus că virusul a uh, mutat de fiecare dată și deci puteți vedea de unde vine virusul. Și am luat aici ca exemplu celebrul H5N1. Uh, Prin aplicarea acestei proceduri s-a putut afla de unde provine virusul. În cazul acela venea din Asia, a trecut uh, cercul arctic în nordul Rusiei și apoi s-a răspândit uh, prin delta Dunării în Europa și prin Turcia în Africa. Acesta a fost parcursul virusul, virusului uh, transportat de păsări sălbatice în 2005-2006. Care sunt principalele rute de migrație ale rațelor? Sunt aproximativ 4,5 milioane de rațe care vin din nord-est, intră în Europa pe două rute diferite pe care le-am prezentat la început. Una prin uh, delta Dunării, apoi Ungaria și acea regiune a Europei, cealaltă, după cum vă amintiți, de pe insula Rügen din Germania. Acestea sunt cele două puncte de intrare pentru rațe și anul acesta puteți vedea că epidemia s-a răspândit din acele două puncte în uh, Europa. Păsările au sosit încă o dată uh, după migrație, s-au amestecat cu păsări locale, și s-a uh, transmis uh, virusul de la păsările sălbatice la pescăruși, după cum puteți vedea aici. Cine este rața vinovată? E rața moțată, după cum vedeți. O vedeți în imagine. Aceasta este rața care a introdus H5N8 în Europa. Puteți vedea în partea stângă zonele în care este uh, prezentă această rață pentru iernat. Își deci petrece iarna în Europa. dar și în Regatul Unit. Cum stăm în Europa? Avem uh, o legislație veterinară pe deplin armonizată, era actuală în 2005, Cred că vă amintiți că am avut un, o epidemie în uh, țările de jos în 2002-2003 uh, cu un alt tip de virus. Chiar un veterinar a murit atunci. Pe baza acestei prime epidemii am uh, revizuit legislația europeană și a intrat în vigoare în 2005, ceea ce a fost foarte util la momentul respectiv ca să facem față epidemiei de H5N1. Am aplicat imediat regionalizarea. Probabil că vă amintiți prezentarea făcută cu privire la febra porcină africană, testa porcină. Facem la fel, aplicăm aceeași regionalizare în legătură cu acest virus și, după cum vă puteți imagina, diferitele regiuni uh, cu restricții sunt imense în Uniunea Europeană. Am publicat uh, un anunț de peste 100 de pagini în jurnalul oficial pentru a diferenția clar regiunile cu restricții și această regionalizare care se aplică în mai mult de 20 de state membre este recunoscută și de parteneri comerciali, cum ar fi SUA, Ucraina și alții, care acceptă regionalizarea și continuă să importe carne de pasăre sau chiar păsări vii din Uniunea Europeană. Avem laboratorul de referință UE, pe care l-am menționat. Ne bucurăm și de sprijin financiar de la Uniunea Europeană în caz de urgență în acest caz se rambursează de către comisie 50% din costul sacrificării de păsări și 50% din costurile de dezinfecție. Avem un plafon de 20 de milioane de euro, este plafonul din fondurile de urgență. Avem și uh, exporturi uh, uh, pregătite să fie verificate în caz de urgență. Am trimis uh, echipe în Ungaria, în Bulgaria în ultimele luni ca să ajutăm autoritățile bulgare și maghiare să facă față uh, epidemiei uh, puternice la populația de rațe. Avem, desigur, și o cooperare internațională cu FAO. Avem o rețea care gestionează astfel de epidemii ce facem? Regionalizăm um, și în cazurile cu densitate mare de populație, când se petrec, uh, uh, când apar noi cazuri în zone cu populație densă de rațe sau de găini, recomandăm, conform legislației, ca statele membre să meargă și mai departe și să uh, treacă la sacrificarea preventivă a păsărilor. Unele state membre, cum ar fi Franța, țările de jos și Ungaria, care, pentru a face față epidemiei, au decis să treacă la sacrificarea preventivă în exploatațiile uh, vizate. Aici cred că ar trebui să uh, subliniez uh, un lucru pe care l-am mai spus mai devreme. Suntem deosebit de interesați h 5 și N7. Acestea sunt cele două sușe de virus care pot să se schimbe, să muteze de la uh, risc uh, scăzut de patogenie la risc ridicat. Și acestea afectează carnea de pui. De aceea suntem foarte atenți când H5 și H7 sunt descoperite în uh, ferme. Există un plan prevăzut pentru sacrificarea animalelor și asta s-a întâmplat în Franța anul trecut, când s-a găsit H5N1, H5N2 și H5N9 la populația de rațe din sud-vestul Franței. Și s-a aplicat această măsură ca să Uh, ne asigurăm că virusul cu grad de risc scăzut nu mutează, transformându-se într-unul cu grad de risc ridicat. Francezii au luat toate măsurile necesare în acest sens. Foarte pe scurt vreau să vorbesc despre un subiect important, biosecuritatea. S-a văzut că toate cazurile apar la populația de uh, găini și de rațe uh, din exterior. De aceea e afectată populația de rațe, pentru că rațele nu pot fi ținute doar înăuntru. Trebuie să aibă acces la apă și deci cei care cresc uh, rațe sunt în contact cu animale sălbatice și de aceea se răspândește rapid acest virus la rațe. La uh, pui, la găini este esențială biosecuritatea și avem state cu măsuri foarte dure, uh, Uh, cum ar fi uh, închiderea puilor și acele state au reușit să limiteze răspândirea bolii. Nu vreau să vorbesc despre vaccinare pentru că nu e relevantă, chiar dacă vaccinarea funcționează, nu este aplicabilă. Cum să vaccinezi animalele care trăiesc uh, nu mai mult decât o lună? Cum să le vaccinezi unul câte unul? Știm că cât de mulți pui sunt sacrificați și consumați în Uniunea Europeană zi de zi. Despre compensare am vorbit, am spus că până acum 5 milioane de păsări au fost uh, sacrificate uh, în cadrul epidemiei și 2 milioane preventiv. E foarte important să se apeleze la medici veterinari și la medici umani ca să ne asigurăm că virusul nu trece de la o specie la alta. Și acum, domnule președinte, cred că pot să spun că am parcurs întreaga prezentare. Vă mulțumesc. Proszę Państwa, dziękuję. Proszę o pytania, informacje w miarę zwięzłe. Nu mai avem mult timp la dispoziție, așa încât vă rog să fiți succinți dacă aveți întrebări sau comentarii. Profit de ocazie ca să îi salut pe uh, invitații noștri din țările de jos, sunt uh, invitații doamnei Schleier. Avem de asemenea onoarea de a o primi pe doamna Stebreva, uh, e o fostă deputată în fosta legislatură. Deci, întrebări, comentarii, câte un minut. Doamna Schleier. Mulțumesc, domnule președinte. Am făcut parte din Parlamentul olandez în perioada 2002-2003 și atunci am colaborat cu Comisia Europeană pentru că aveam probleme uriașe cu crescătorii din cauza acestei boli. Pentru că este în primul rând o tragedie pentru animale, dar și pentru proprietarilor. Nimănui nu-i place să își vadă animalele murind uh, și trebuia să ne gândim la toți oamenii din zonele afectate. S-ar putea să nu mai avem nici măcar ouă. Uh, pentru a permite continuarea creșterii puilor în exploatațiile afectate. S-ar putea ca um, în anumite locuri din Europa să fim obligați timp de 12 săptămâni să um, închidem puii ceea ce are o, um, o consecință și asupra ouălor, uh, și mai ales dacă închidem găinile în cazul în care există o epidemie și ce măsură aveți de gând să luați pentru că aceste găini după aceea nu mai pot să fie consumate sau vândute? Mulțumesc frumos, uh, spune următorul vorbitor, mulțumesc și reprezentantului DJ Sante. Este un aspect crucial pe care vreau să le explic și colegilor care sunt membri Parlamentului. Vă rog frumos să mă ascultați. Am să vorbesc în olandeză ca să se înțeleagă mai bine. În țele de jos, într-adevăr, și cred că acest lucru este adevărat și în alte state membre, există această obligație de a închide puii ca să se reducă răspândirea virusului. Însă există uh, un sistem prin care totuși uh, li se dă un acces restrâns în exterior. Însă acești pui apoi nu mai pot să fie vânduți în uh, categoria um, în care se încadrau inițial și uh, nu pot uh, după aceea decât să fie vânduți cu un preț mai scăzut sau să nu mai fie vânduți deloc nu puteți să aveți o abordare mai diferențiată pentru că acești fermieri au făcut investiții mari pentru a produce carne de calitate, dar acum că uh, nu mai pot să lase pui în exterior, nu mai pot să spună că e carne de pui crescut în exterior, mai ales când aceștia au rămas închiși timp de 12 săptămâni. Și în ce privește sectorul uh, bio, uh, acolo au existat chiar adevărate tragedii. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Ungaria este una dintre țările cele mai afectate de gripa aviară. Uh, am înregistrat deja daune de 20 de milioane de euro, cel puțin din 2015 până în prezent. Și foarte multe uh, păsări au trebuit să fie uh, sacrificate Și știu că datorită capitolului 3 putem să cerem uh, uh, sprijin financiar, măsuri de compensare, dar vreau să știu uh, ce măsuri concrete s-au luat pentru a combate aceste epidemii acolo unde există potențiale focare de infecție, pentru că mi se pare că ce s-a făcut până acum nu este suficient. Și să ne gândim într-o mai mare măsură la felul în care uh, Uh, crescătorii pot să obțină uh, compensații. Și să avem uh, un răspuns mai adaptat acestor crize. Trebuie ca sectorul să fie mai puțin dependent când izbunește asemenea criză. Domnul Domnule Andrei, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și reprezentantului comisiei. Aș vrea să primesc o copie a slide-urilor pe care ne le-a arătat. Pentru crescători este foarte greu pentru că se cumulează uh, bolile. În unele sectoare li s-a cerut uh, um, crescătorilor să sacrifice multe animale să aibă o perioadă de așteptare înainte de a reîncepe să producă. Apoi au, li s-a cerut să-și vaccineze anim, păsările, dar nu e același vaccin ca anul trecut. Da, știm că există o chestiune de sănătate publică, un risc pentru crescătorii, dar este în primul rând și o dificultate economică. Ce uh, măsuri puteți să luați pentru a-i ajuta pe crescătorii vizați și din punct de vedere tehnologic? Dacă uh, virusul zburător va continua să uh, bântuie Europa în următorii ani, uh, poate că ar fi bine să ne gândim și la alte măsuri, pentru că nu uitați parcurile și rezervele, pentru că acolo nu avem cum să intervenim, pentru că sunt suprafețe mm, greu de controlat. Domnul Belder acum are cuvânt. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. De eh, commissie had... mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru prezentarea care a fost foarte utilă. Despre deosebire de ceilalți colegi din țările de jos, eu aș vrea să mă refer concret la ouăle de la găinile care trăiesc în libertate. Acum um, ceva vreme am trimis și o întrebare cu solicitare de răspuns oral și de aceea ar fi interesant să vedem ce a de spus Comisia, pentru că piața a fost perturbată ca urmare a, investi- a investigațiilor făcute. Și avem și o serie de standarde comerciale care datează din 2008 și ar fi nevoie de o actualizare a acestor norme, având în vedere um, criza acesta și uh, pentru a evita um, impactul asupra acestui um, sector. Comisia trebuie să ia măsuri în acest sens. Vă dați seama care este problema și cred că trebuie să veni și cu o o uh, soluție. Domnule Agnew. Domnul Andrieu, nu Agnew. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând Comisiei pentru această prezentare de calitate, dar trebuie să insistăm și asupra faptului că nu e vorba de aceeași tulpină. E vorba de prima secvență, așadar. Și aceasta trebuie să fie luată în considerare, nu putem să le um, amestecăm. Sunt critici la modelul operator, dar uh, e importantă și tulpina. De asemenea, e important să vedem uh, în lumina ceea ce s-a întâmplat uh, în trecut. Eu vin din sud-estul Franței și să vedem cum putem să facem în lumina celor întâmplate, cum să accelerăm măsurile. Că sunt, de fapt, aceiași crescători care sunt vizați din nou deja se acumulează problemele și există consecințe economice grave. Deci, cum uh, consideră dumneavoastră dacă aceste uh, fonduri prevăzute chiar uh, vor veni în întâmpinarea acestor probleme? Vă spuneam, consecințele economice sunt mari și trebuie să ne ocupe și partea aceasta economică. Mulțumesc, domnul Nicholson. Da, înțelegem că e vorba și de probleme economice, dar nu țin mereu de comisia noastră. Vă mulțumesc. Vă rog să-mi deduceți din timpul meu de vorbire explicația dumneavoastră. În primul rând, uh, am avut și noi în Regatul Unit uh, o serie de cazuri și um, 10.000 de păsări ar trebui să fie sacrificate ieri. E o situație foarte gravă pentru producătorii noștri. Vă mulțumesc, într-adevăr, pentru explicația pe care ați dat-o, dar adevărul este că e vorba de păsări migratoare. La fel s-a întâmplat și în trecut și iată-ne din nou aici. Ați vorbit despre biosecuritate. Foarte bine. Dar aici vorbim despre consecințe financiare grave pentru toți producătorii. Nu e vorba doar de păsări sălbatice. Și, sincer, sunt de acord cu ce spunea domnul Hotomar aici. Aș propune să se trimită o delegație sau chiar comisarul să vină în fața acestei comisii, să mergem noi la dumnealui, pentru că implicațiile financiare pentru foarte mulți producători și nu e vina lor. Este o situație neplăcută care există în întreaga Europa și, din păcate, avem și o interpretare uh, nu tocmai corectă a normelor europene. Deci trebuie să facem ceva în acest sens, pentru că doar dacă ne spunem unii altora cât de rău ești, dacă ne plângeți, în felul acesta nu ajutăm pe oamenii de acolo care se confruntă cu o problemă financiară foarte mare. Deci asta aș propune eu, sper să mă sprijine și alții, să mergem mai departe, să ajungem direct la comisar, vreau să spun, sau la altcineva, dar nu, mai bine, cu comisarul însuși, e prea important subiectul. Mulțumesc, acum domnul Hoisling. <coughs> Mulțumesc. Pe mine nu mă prea convinge teoria comisiei. Spuneți că vine un an de an din Siberia. Uh, s-a făcut uh, o anchetă reală ca să se vadă de unde vin păsările călătoare. Păi, păsările călătoare nu sunt uh, prea controversate. Cred că toată lumea e de acord că ele sunt sursa primară. Însă întrebarea este cum ajunge boala în țarcurile închise unde sunt crescute animale și păsări. Ați spus că nu e altă alternativă decât sacrificarea. Asta trebuie să se întâmple an de an, să fie sacrificate păsări uh, fără măsură. Mie mi se pare insuficient. Și apoi, apoi ați spus problema creșterii animalelor în aer liber. Cred că și asta trebuie uh, rezolvată. Pentru că nu putem să închidem animalele timp de două trei luni. Trebuie să ne gândim și la altceva, la alte soluții, nu doar să zicem uh, le sacrificăm sau închidem o regiune întreagă. Mie nu mi se pare satisfăcător. Domnul Agnew acum. E uh, un lucru care ne încurajează ce spunea uh, colegul despre Ungaria. E vorba despre fluxuri migratorii și putem cumva să prevedem unde vor fi vârful ale uh, epidemiei în vest. Pe de altă parte, este foarte important uh, uh, partea aceasta cu dezinfectarea. Noi n-am putut să uh, finanțăm uh, industria. Nu știu dacă în alte uh, țări există niște programe care să ajute persoanele care se confruntă cu astfel de probleme. Eu aș dori mai multe informații și mai mult lobby către supermarketuri. Să le spunem, avem o problemă, nu așteptați 12 săptămâni, după aceea o să spună, da, dar nu sunt uh, uh păsări care cresc în libertate, să ne să implicăm și supermarketurile. Și, în sfârșit, vreau să știu care este cercetarea care se face cu privire la toleranța păsărilor um, sălbatice. Poate că am putea să folosim tehnologii um, care sunt acum la dispoziție ca să nu mai fie la fel de afectate păsările domestice. Domnul Loazo, încă o dată, gripa aviană a făcut ravagii în crescătorile din uh, Franța, după cum ați auzit, mii de păsări au fost sacrificate, care a dus la probleme de finanțare foarte mari pentru uh, producători. Aceștia ne spun cu toții că um, se găsesc într-o situație dramatică. Această închidere permanentă nu ține cont um, de uh, cea mai riscantă parte a acestei uh, industrii, de exemplu, aducerea puilor de uh, rață. Aceștia trec prin camioane, prin întreaga Europa și pot să, uh, să uh, reprezinte cei mai mari factori de transmitere a virusului. Cred că trebuie să nu mai presupunem că această contaminare se face prin păsările sălbatice, că aceasta este secundară. Uh, trebuie să facem mai degrabă o reducere a transportului, să facem perimetre izolate de creștere, să se facă o regionalizare a sectorului, fiecare să, țară să aibă rațe pe care să le crească și să le sacrifice pe teritoriul său. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să vă mulțumesc și eu pentru această prezentare care este foarte bine pregătită și tehnică, dar până la urmă, de fapt, important este nu atât caracterul tehnic cât cel economic, pentru că trebuie să ne gândim și la impactul asupra importurilor. Vedem că prețul uh, păsărilor, cărnii de pasăre, a scăzut în Uniunea Europeană, deci uh, există risc uh, foarte ridicat în întreaga Uniune Europeană. Știu că dumneavoastră vă concentrați mai degrabă pe aspectele legate de sănătate, pe aspectele medicale la dumneavoastră în DG, în Direcția Generală. Dar uh, cu siguranță să ajunge și la concluzii cu privire la un sprijin financiar suplimentar pentru acest sector, pentru că vedem... Scurt, uh, cu toții conștientizăm că suntem în fața unei situații extrem de delicate generată de faptul că, da, vorbim de păsări migratoare greu de stăpânit, însă, în același timp, fermierii noștri așteaptă răspunsuri ferme la această problemă și solicit Comisiei să reevalueze uh, acest ajutor de 50%, pentru că s-ar putea ca acest ajutor de 50% să nu împiedice falimentul unor fermieri pe de altă parte, cred că este foarte important din partea Comisiei să gândească un sistem de, sau dezvoltarea unui sistem de asigurări pentru acești fermieri care sunt în fața unor astfel de situații, în așa fel încât, practic, această sarcină, să spun așa, financiară să fie distribuită între Comisie, statele membre și firmele de asigurare. Pentru că altfel o să fie foarte greu să ne luptăm oarecum cu murile de vânt în această situație, câtă vreme discutăm, așa cum am spus, de păsări migratoare greu de stăpânit. Mulțumesc! Și eu am o, uh, o întrebare similară. Există metode alternative de soluționare a acestei probleme? Pentru că doar sacrificarea și limitarea geografică sunt metode foarte dure sunt uh, agricultori care au mult, mult de suferit pe plan financiar, plătesc sume foarte mari și le e greu să accepte aceste măsuri de sacrificare. Deci vreau să vă întreb ce alternative există, cum vedeți dumneavoastră situația, pentru că pentru noi e o experiență de deja vu. E vorba de creșterea de păsări, creșterea de animale, se pierde material foarte mult nu se poate ca singura soluție să fie aceasta a sacrificării. Vă mulțumesc. Poseu Petir. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Doamna Petir. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei pentru prezentare. Ați menționat că aceasta acoperă cam 50% din costuri în uh, situații de criză. Însă, producătorii din Croația sunt interesați de următoarea problemă. Comisia va aloca fonduri pentru achiziționarea de păsări noi, de alte animale, mai ales că acestea trebuie să fie um, la o vârstă um, în care să poată produce, pentru că durează 27 de săptămâni pentru ca o pasăre să uh, poată să facă ouă, așa că producătorii de ouă o să piardă uh, foarte mult, pentru că abia după 27 de săptămâni vor putea să aibă ouă pe care să le scoată pe piață. No point repeating myself, all the questions have been asked. Nu mai are rost să mai intervin și eu, s-au adresat toate întrebările, aștept răspunsurile. Dziękujemy czekamy trzymamy pana za słowo. pani poseł kaffenbach. Vă mulțumesc pentru prezentare. Poate că la alte prezentări în altă parte am auzit altceva sau poate n-am fost eu atentă. Însă, din imaginea pe care ați arătat-o dumneavoastră cu privire la răspândire, uh, cea provenită de la rațe, părea în imaginea dumneavoastră că la granița dintre Austria și Cehia uh, sau uh, Germania și Cehia um, corespunde zona de răspândire exact cu teritoriul Republicii Cehe. Pentru mine întrebarea este cum funcționează monitorizarea, de unde provin datele? Pentru că nu cred că rațele se opresc chiar la graniță. Cum funcționează strângerea de date? Înțeleg că în statele membre există anumite organisme autorizate care apoi transmit uh, această misiune unor ONG-uri. Aș vrea să știu cum se fac controlele, cât de fiabile sunt datele colectate și am rugăminte pentru toți colegii. Spunem foarte des că avem nevoie de bani de la comisie sau că comisia plătește 50 uh, uh, la sută nu, banii vin de la contribuabili europeni. Comisia doar repartizează acești bani. Este uh, o problemă care apare în permanență. Toată lumea se crede îndreptățită la a primi bani europeni, dar cred că ar fi bine să ne gândim și de unde vin acești bani și ce așteptări putem să avem. E doar un lucru pe care voiam să-l menționez. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult. Din cât am înțeles, o să ne trimiteți uh, un exemplar din această prezentare. Vorbesc cu comisia acum. Acum, bineînțeles, producătorii noștri și consumatorii vor să se concentreze pe siguranța consumatorilor. Deci trebuie să se țină cont de astfel de situații în bugetul Uniunii Europene. Deci, clar, o uh, să trimitem uh, o scrisoare domnului comisar Hogan, sperăm să ne răspundă și o să aflăm mai mult despre ce măsuri se vor lua în acest sens nu o să mai vorbim. O să vorbim mai mult uh, în timpul ședinței de coordonator, domnule Nicholson. Dar eu n-am spus să scriem scrisoare, eu vreau ședință. Și dacă se poate să fie săptămâna viitoare, e o chestiune prea importantă și prea urgentă. Nu putem să așteptăm. În scrisoare putem să solicităm o întâlnire. Mulțumesc vreau să vă spun de ce e așa de important. Există acest uh, termen de 12 săptămâni și în unele țări acesta a expirat aproape, a mai rămas o săptămână. Dacă această ședință ar putea să fie aranjată săptămâna viitoare, ar fi foarte bine. Noi o să trimitem scrisoarea chiar astăzi sau mâine dimineață, astfel încât să stabilim cât se poate de repede Mulțumesc. Mă bucur că... Nu mai, nu mai vreau să mai spun, cred că spuneam uh, la început, am uh, spus la început ce vreau să spun. Comisia, mai aveți cuvântul, încă 10 minute. Bun, acest termen de 12 săptămâni este foarte important pentru noi. Deja comisarul a răspuns, a spus că va mm, examina modul în care se poate trata aceste chestiuni, deci a ajuns la comisie la cel mai înalt nivel. Vă pot uh, asigura pe toți eurodeputații prezenți că este o chestiune esențială și pentru comisie. S-au ridicat multe probleme, multe întrebări. În primul rând, uh, suntem siguri că sunt implicate și păsările sălbatice. Da, cred că a ieșit clar din prezentare. Sigur, uh, prezentarea va fi uh, distribuită. Uh, de asemenea, pe site-ul de Gesante se pot găsi mai multe informații dacă doriți să examinați mai în detaliu această chestiune. Da, speciile sălbatice sunt implicate la începutul uh, Um, apariției. Apoi, autoritățile veterinare trebuie să se ocupe de evitarea unor um, um, răspândiri uh, secundare. Se spune că prima dată când apar focarele vin așa, din cer la propriu, pentru că uh, e vorba de speciile sălbatice care uh, migrează, dar după aceea trebuie să ne asigurăm că autoritățile veterinare lucrează cum trebuie și evită una, o a doua serie de uh, focare. S-ar putea ca unele state să fie mai puțin eficiente, având în vedere că sistemul de producție, să spunem, la rațelor este destul de specific. Și măsurile de biosecuritate uh, trebuie mm, să fie foarte stricte. Referitor la finanțare, s-au adresat multe întrebări cu privire la aceasta. Într-adevăr, Comisia rambăsează 50% din uh, costurile pe care le au statele membrele legate de sacrificare și dezinfectare a acestor exploatații. Într-adevăr, dezinfectarea este foarte importantă. Pentru unele state membre se prevede acest lucru în regulamentul care a fost uh, aprobat acum 2 ani de către Parlament și Consiliu. Unele state membre pot să beneficieze de o rambursare de până la 75%. S-a mai pus întrebarea dacă cei 20 de milioane din fondul de urgență, așa numitul fond de urgență, sunt suficiente. Deocamdată suntem doar la sfârșitul lui ianuarie și având în vedere această epidemie, s-ar putea chiar să epuizăm toți banii pentru tot anul. Sper că restul anului va fi mult mai liniștit Într-adevăr, ne trebuie mai multe fonduri pentru a putea să rambursăm statele membre așa cum se prevede în legislație. Problema din Franța este destul de specifică. Într-adevăr, anul trecut, în sud-estul Franței, am avut uh, virusuri uh, H5N1, 2 și uh, 9 și într-adevăr, uh, s-a, produs o mutație, iar autoritățile franceze, în colaborare cu noi și cu sprijinul nostru, au uh, uh, încercat să închidă fermele afectate ca, pentru a evita um, răspândirea între zone. E adevărat că sunt aceleași ferme care sunt afectate, și sigur suntem alături de agricultorii francezi, înțelegem că au o povară mare, mai ales uh, departamentele din sud-vestul Franței, unde au fost probleme pe perioada anului, dar autoritățile franceze au luat măsurile corecte pentru a evita răspândirea bolii. Acum, cum putem să ne pregătim mai bine? Am mai spus și în trecut, am uh, adaptat, am actualizat uh, legislația ca urmare a ultimul, uh, ultimelor izbucniri, ultimelor um, cazuri din țările de jos și trebuie să ne asigurăm și că agricultorii sunt mai bine pregătiți Biosecuritatea reprezintă o chestiune foarte importantă și mai ales în această situație virusul pare să afecteze mult mai mult rațele decât găinile. Deci toate sectoarele, toate filierele trebuie să se asigure că uh, se respectă biosecuritatea. Domnul Dantin a menționat că se poate face o separare uh, între mm, păsările sălbatice și cele domestice, dar știți că modul cum este organizat industria implică o mișcare destul de mare, o rotație a acestor păsări între ferme. Și cred că industria trebuie să se mobilizeze și să se asigure că fac mai bine separarea între fiecare um, actor implicat. Am observat în ultimii ani că virusul se poate s-a răspândit și în Statele Unite, că există cazuri în uh, Asia, o altă tulpină, h 7 9 care are impact asupra sănătății omului, deci industria trebuie să poată face față mai multor astfel de epidemii în uh, viitor, fie că e vorba de rațe sau de găini. Și cred că prin aceasta, domnule președinte, am răspuns majorității întrebărilor. Vă mulțumesc! Într-adevăr, ați răspuns la multe dintre întrebări. Sunt convins că o să mai vină și altele și sperăm să vă mai revedem curând, așa că Vă rog să fiți pregătiți pentru astfel de sugestie. Ne vom mai întâlni și cum solicitați și colegul Nicholson o să trimitem o scrisoare, o să cerem o ședință, o întâlnire cu comisarul. Eu aș vrea să spun foarte direct comisiei. Știți că știu că sunteți oameni preocupați, dar vreau să vă spun că sunt niște producători acolo și dacă avem o astfel de decizie în ceea ce privește ouăle de la găini în um, libertate, E bine, aceștia vor fi foarte afectați. Eu nu pot să aștept să ia altcineva această decizie. Dacă supermarketurile vor să uh, participe, dar oricum noi vrem să avem o întâlnire cu comisarul uh, săptămâna viitoare și sperăm că termenul va fi că se poate de scurt, pentru că este o problemă foarte um, concretă, foarte reală, un risc real. Sigur, am să transmit acest lucru domnului comisar Hogan. Ce trebuie reținut este că am făcut regionalizare și vom, continua să facem acest lucru, adică producătorii din zonele care nu sunt afectate încă pot să-și pună uh, pe piață produsele, pot să le exporte. Dacă n-am avea această uh, regionalizare, atunci toată producția dintr-un stat n-ar putea să uh, fie comercializată. Trebuie să înțelegem că avem niște restricții care au fost aplicate pentru regiuni mici. Ceilalți producători pot în continuare să uh, producă. Se aplică regionalizarea și Așa funcționează piața internă. Am mai spus în intervenția mea că un partener comercial important, cum, cum ar fi Statele Unite sau Ucraina, a, acceptă această regionalizare. Domnul președinte, nu știu dacă i-ați convins chiar pe toți colegii noștri, dacă mă uit la fețele lor. Uh, știu că nu toate statele terțe aplică um, regionalizarea. Știu că probabil chiar înainte de um, pauza de prânz, comisarul nostru va fi informat că e nevoie să ne întâlnim curând. Cu aceasta, domnul președinte, am abilitatea să mulțumesc interpreților pentru timpul acordat în plus. Uh, este un subiect foarte important, așa că vă mulțumesc încă o dată tuturor. Comisia este invitată să rămână în contact uh, pe acest subiect.